Buongiorno eh, a tutti e a tutte. Bună dimineața tuturor. Astăzi, interpretarea va fi disponibilă într-un număr mare de limbi. Puteți alegeți limba pe care o doriți. Astăzi uh, am plăcerea de a vă informa că vom uh, discuta drepturile omului și politica statelor membre din Uniunea Europeană. Întrunirea noastră are, e organizată în contextul uh, weekendului drepturilor omului, care serbează aniversarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Întrunirea de astăzi eh, ne va permite să avem un schimb de experiențe și de exemple de bune practică în domeniul drepturilor omului și sperăm că acest lucru ne va inspira în activitatea noastră de parlamentari europeni. Una dintre provocările cu care ne confruntăm în prezent, în direcția eficientizării activităților mele de asigurare respectarea drepturilor omului, ține de strategizarea acestor activități. Cum putem face ca drepturile omului să dobândească o dimensiune mai strategică în momentul în care ele sunt supuse la tot mai multe atacuri? Ce ne-ar permite să promovăm mai eficient drepturile omului la nivel mondial? Acestea vor fi întrebările care vor structura dezbaterea noastră de astăzi și ne vom concentra pe trei teme principale. O primă serie de intervenții se va axa pe modul în care am putea integra mai eficient aceste activități în acțiunile externe ale Uniunii Europene, apoi vom discuta provocările și oportunitățile pentru mediul de afaceri și drepturile omului, iar ultima dezbatere se va referi la dezvoltarea durabilă și drepturile omului cu um, vorbitor, uh, domnul Ai Weiwei. După cum știți, cadrul strategic al Uniunii Europene și planul de acțiune pentru 2014-2019 au reafirmat angajamentul Uniunii Europene pe calea unei politici externe axate pe drepturile omului, cu obiective, cu un calendar concret și punând accentul pe amplificarea acțiunilor întreprinse de protagoniștii locali, pe întărirea cooperării cu Națiunile Unite și cu mecanismele regionale pentru drepturile omului, capacitatea femeilor în materie de drepturile omului, crearea unui program uh, ambițios de promovare a acestor drepturi și asigurarea <coughs> unei abordări generale axate pe drepturile omului în contextul conflictelor și crizelor la nivel mondial. Fiecare stat membru își are propria politică externă axată pe priorități specifice. Acestea includ și componenta de drepturile omului. În contextul primei noastre dezbateri, vom încerca să vedem cum putem integra această problematică a drepturilor omului la nivel european și la nivelul statelor membre. Cele 28 de state membre, cu toate recunosc Declarația Universală a Drepturilor Omului și suntem cu toții angajați să o punem în aplicare și să o promovăm. Trebuie însă să vedem cum ne putem asigura că drepturile omului sunt promovate și protejate în acțiunile noastre externe. După cum știți, în această etapă istorică, valorile și principiile multilateralismului sunt puse sub semnul întrebării. Viitorul societății noastre face obiectul unei dezbateri politice extrem de controversate în prezent. Însă democrația permite dezbaterea liberă și deschisă, fără represiune și fără reprimare, lucrurile nu stau la fel în statele nedemocratice existente în lume. Ce putem face atunci pentru a integra drepturile omului în acțiunile noastre externe, pe plan multilateral și bilateral? Ce părere aveți dumneavoastră? Cum am putea coopera mai eficient pe plan internațional și cum ne putem asigura că eforturile noastre, naționale sau colective, vor duce mai departe cauza drepturilor omului. Am să vă prezint vorbitorii primei sesiuni. Avem alături de noi pe domnul Stavros Lambrinidis, reprezentant special al Uniunii Europene pentru drepturile omului, și domnul Petra Austrevicius, colegul meu, Parlamentul European, autorul raportului anual pentru drepturile omului și democrație în lume. Am să încep cu domnul Lambrinidis. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Antonio. Petra, se o plăcere să te văd, spune domnul Lambrinidis. Cred că autoritatea acestei comisii noastre este absolut evidentă astăzi. Mă uit la cât de mulți sunteți prezenți pentru a discuta această temă atât de importantă. Întotdeauna am admirat profund activitatea acestei subcomisii de drepturile omului. Și dacă mă uit la lista câștigătorii premiului Nobel, Nadia Murad, Zerwege și Malala înainte de ei. Nu e o surpriză că toți aceștia au primit premiul uh, Saharov al uh, Parlamentului European înainte să primească Nobelul. Parlamentul European este vârful de lance în Europa în materie de drepturi ale omului și la nivel mondial chiar, pentru că există delegații, există rezoluții de urgență și există activitatea acestei subcomisii. Așa că vă mulțumesc că m-ați invitat. După cum spuneați foarte bine, Chiar dacă sărbăm astăzi aniversarea Declarației Drepturilor Omului, acestea în lumea de astăzi sunt uh, atacate de o serie de forțe care se opun ideii de drepturile omului, politic sau ideologic. Spre deosebire de ce s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă, aceste state care nu agrează drepturile omului nu se mai mulțumesc să spună nu vă mai băgați în afacerile noastre interne, lăsați-ne în place, ci tot mai mult încearcă să-și exporte practicile nefericite în alte locuri, fie că e vorba de vecinilor, lor, fie că e vorba de statele în care investesc bani, fie că e vorba de Națiunile Unite sau alte instituții internaționale sau regionale. După cum a spus și unul Panțerii, noi am început să facem două lucruri în politica noastră externă. Ne apărăm mai bine, fără a asuma o poziție defensivă și încercăm să avem și elemente ofensive, fără a trece la ofensivă propriu-zisă. Prin apărare mă refer la situațiile în care uh, contracarăm discursurile care se opun drepturilor omului, practicile care se opun drepturilor omului, încălcările drepturilor omului, recurgem la diplomația tăcută și la diplomație a forței, uh, într-o manieră conjugată pentru a ne asigura că toate încercările de a schimba, modifica discursul și politica privind drepturile omului, acestea nu au de suferit. Și când vorbesc de componenta ofensivă, asta se referă la faptul că, pe plan strategic, încercăm să exportăm buna practică europeană în materie de drepturile omului. Deci nu ne mulțumim mai contracara pe cei care subminează aceste drepturi, ci venim cu acțiuni pozitive proprii. Ce înseamnă asta în termeni concreți? În primul și în primul rând, creăm coaliții ale forțelor care sprijină drepturile omului la nivel mondial, cooperând cu organizații internaționale și regionale, cum ar fi Națiunile Unite, Consiliul Europei, OECD, <clears throat> Interamerica, ASEAN, Uniunea Africană <coughs> și avem astfel de relații și cu anumite state. În relația cu organizațiile multilaterale, trebuie spus că aici intenția noastră nu este accidentală. Subminarea drepturilor omului e în desfășurare de, de multă vreme. Însă din aceste organizații internaționale s-au născut declarații drepturilor omului și mecanisme regionale de aplicare a acestor drepturi, cum ar fi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a fost, a fost creată de cei care nu agrează drepturile omului, ca prim pas doresc să submineze aceste organizații internaționale care exercită un anumit control. Din aceste organizații internaționale emană principalele angajamente referitor la drepturile omului. Cu organizațiile regionale, situație similară, dar oarecum diferită. Avem Uniunea Africană, care are o arhitectură extrem de dezvoltată în ceea ce privește drepturile omului, dacă vă uitați la legislația existentă, la uh, tribunalul pe care l-au, la fel și pentru Asociația Interamericană, avem o organizație mai recentă, ASEAN, ASEAN și dacă vă uitați la lista membrilor acestor organizații, o să vedeți că nu în toate cazurile toți acești membri respectă drepturile omului. Există membri care nu respectă practic aproape deloc drepturile omului pe când alții o fac în aceste organizații, în relația cu ele, ce facem noi, Uniunea Europeană. Avem întruniri comune, avem un dialog pe tema drepturilor omului, exportăm în măsura în care e dorit acest lucru, experiență pe teme cum ar fi violența împotriva femeilor, drepturile economice și sociale și așa mai departe, pentru a le da posibilitatea să integreze această agenda drepturilor omului mai bine în propria lor politică internă. Asta e o componentă a strategiei noastre în materie de constituirea unor coaliții. Și de ce este important acest lucru, dragi prieteni? Ei bine, drepturile omului nu sunt respectate într-o țară sau într-o regiune pentru că vine Uniunea Europeană și spune că asta trebuie să faci. Dar atâta timp cât putem exercita anumită influență economică, cum se întâmplă, în alte situații nu avem, pentru că noi nu recurgem la forță militară ca alții, avem, recurgem la sancțiuni, dar nu foarte mult. În acest context, dacă vrem ca aceste organizații internaționale și regionale să promoveze drepturile omului, recurgem la instrumentarul existent. De asemenea, ne axăm în principal pe acele state, vorbesc aici de state, nu de regiuni, state care se află în ceea ce numesc eu zona cenușie a drepturilor omului. Și vă rog să fiți atenți la acest aspect. Astăzi putem identifica rapid pe cei care încalcă drepturile omului acele state care au o politică clar contrară drepturilor omului și e foarte ușor să identifici statele care respectă drepturile omului. Nimeni nu e perfect din acest punct de vedere, sigur, dar dacă ne uităm la Uniunea Europeană, automat probabil s-ar spune că aici, într-adevăr, drepturile omului sunt o axă fundamentală pentru tot ceea ce se întâmplă. <clears throat> Însă, dacă e ușor să spui cine, cine e bun și cine e rău în materie de drepturile omului, o problemă apare atunci când te trezești în această zonă ambiguă între cele două poziții care nu sunt pe deplin angajate pe calea drepturilor omului, dar sunt în tranziție spre, spre democrație, încă nu au o tradiție de respectare a drepturilor omului, s-ar putea să aibă o societate civilă destul de liberă, dar guvernul încă are tendința de a respinge adesea în mod violent activitatea acelor organizații de societăți civile care vorbesc cam prea multe. Sunt state în care nu există aparatul instituțional necesar, nu există o justiție independentă sau bine instruită. Aceste state din zona cenușie sunt obiectul inițiativei noastre, inițiativa uh, poveștilor de succes în materie de drepturile omului, o inițiativă lansată la New York în septembrie, alături de domnul Gutierrez uh, și de Michel Bachelet, uh, comisar pentru drepturile omului Națiunilor Unite doamna Mogherini și cu 13 miniștri de externe din state participante de peste tot din lume, America Latina, Asia, Africa, vecinătatea estică, vecinătatea sudică, Uniunea Europene, Oceania. În acest conflict ideologic în care cei răi vor să intimideze pe alții, să-i convingă, mai ales pe cei care au o poziție ambiguă, să-i convingă că drepturile omului trebuie respinse, ei bine, ce încercăm noi să facem e să demonstrăm alături de arte state din lume, prin exemple de bună practică, să demonstrăm că sunt multe guverne pentru care drepturile omului nu sunt, nu pun în primejdie securitatea unei țări, ci din potrivă ajută la îmbunătățirea situației securitare a unei țări să demonstrăm că drepturile omului nu sunt un pediment pentru dezvoltarea economică, ci sunt o componentă esențială a dezvoltării economice. Și de asemenea să arătăm că societatea civilă este un participant extrem, extrem de important în relația cu autoritățile guvernamentale. Această coaliție este în curs de consolidare și va rămâne în curs de consolidare în anii ce vin. Încercăm să creăm societatea civilă. Societatea civilă probabil este motorul uh, promovării drepturilor omului la nivel mondial. Dacă se constituie astfel de societate civilă și promovează drepturile omului, atunci drepturile omului devin integrate în agenda națională și asta nu le place guvernelor din aceste state, nu agrează societatea civilă. Și de aceea noi punem atât accent pe aceasta. Uniunea Europeană probabil este principalul promotor al societății civile la nivel mondial, financiar, avem cel mai mare fond menit a sprijini activității societății civile, dar și pe plan politic. Doamna la reprezentant Federica Mogherini, eu sau oricine altceva din sistemul european, când vizităm o țară, de fiecare dată ne întâlnim cu reprezentanții societății civile, la paritate cu reprezentanții guvernului promovăm dialogul pe tema drepturilor omului în acest sens și reușim să aducem la aceeași masă reprezentanții societății civile din Europa, din statul gazdă și reprezentanții guvernului. Multe guverne n-au agreat această idee, nu vor ca societatea civilă să fie pusă pe plan de egalitate cu autoritățile guvernamentale. Însă trebuie să o facă pentru că vine Uniunea Europeană și spune așa procedăm. Îi apărăm pe cei care promovează drepturile omului peste tot în lume, mai ales unde aceștia sunt amenințați. Și nu îi sprijinim doar pe ei, ci sprijinim și crearea de mecanisme de protecție în anumite state. Probabil mi-am depășit deja timpul alocat, așa că am să mulțumesc să vă spun următorul lucru ne concentrăm și pe drepturile economice și sociale, la fel de mult ca și pe drepturile politice. Ceea ce probabil nu este foarte bine cunoscut este faptul că majoritatea rezoluțiilor Națiunilor Unite pe tema drepturilor economice și culturale sunt rezoluții redactate și prezentate de statele membre ale Uniunii Europene. Foarte des eh, se aud critici eh, Uniunea Europeană se ocupă doar de drepturile civile și politice, nu, nu vorbiți niciodată de drepturile economice și sociale. E un neadevăr. Și am observat că suntem mult mai credibili pe acest plan când ne concentrăm și pe drepturile economice și sociale, pe lângă cele politice și civile. Declarația drepturilor omului spune că toate drepturile uh, uh, sunt corelate într-un tot unitar, într-un întreg. Uitați-vă la obiectivele de dezvoltare durabilă a Națiunilor Unite. Când acestea au fost reactate, ne-am asigurat că drepturile omului sunt integrate în fiecare componentă și acum avem un document acceptat de toate statele din lume care se axează pe dezvoltare în contextul respectării drepturilor omului. Aceste lucruri sunt importante, nu sunt fleacuri, nu sunt eh, chestiuni mărunte de ordin birocratic noi reușim într-un, într-o etapă destul de dificilă să promovăm aceste drepturi ale omului. Deci le promovăm, suntem în plină ofensivă fără însă a fi agresivi. Când vizitez tot felul de state la nivel mondial, cum o face și dumneavoastră, mi se spune foarte des când toate celelalte argumente eșuează, argumentul, dar cine sunteți voi ăștia, Lambrinidis, ce, cine ești tu, Europa, să vii să-mi spui? Ne întreabă asta când vorbim de migrație, radicalizare, xenofobie, extremism, pentru că acestea se manifestă și în Europa și ne întreabă asta nu pentru că vor să găsească împreună o soluție pentru a rezolva probleme comune, ci ne întreabă în ideea de a sugera să tac din gură și să nu îi critic pe ei atâta timp cât și eu am probleme acasă. Însă de fiecare dată întorc înapoi această întrebare și vă încurajez să o faceți. Pentru că, într-adevăr, și Europa se confruntă cu probleme. Dar aveți grijă să nu cădeți în capcana echivalențelor false. Să nu ne actăm pe propriile imperfecții spunând, da, și noi avem probleme, probabil ar trebui să tăcem din gură. Însă situația e alta. Sigur, nimeni nu e perfect. Dar asta nu înseamnă că și în materie de imperfecțiune suntem cu toții egali. Și atunci, care e testul suprem dacă perfecțiunea nu poate fi atins, atinsă în materie de drepturile omului? Și răspunsul meu este piatra de încercare e următoarea. Vrei să-ți rezolvi problemele sau încerci să le ascunzi? <clears throat> Aveți instituții independente, puternice, care să te tragă la răspundere. Nu ți se permite să pui oameni în închisoare și după aceea să uiți de ei pentru că nimeni nu te trage la răspundere. Există tribunale independente, există parlamente independente, există o presă independentă. Aveți instituții naționale independente care se ocupe de drepturile omului. Aveți o societate civilă care s-ar putea să vă critique sau s-ar putea să vă susțină. Poate că nu sunteți de acord cu ei, dar le permiteți să existe pentru că foarte des ei, tesile să devin mai bun. Și asta facem uh, și noi, creăm instituții. Sigur, ne arătăm cu degetul când se încalcă drepturile omului, dar suntem în același timp gata să lucrăm cot la cot cu cei care doresc să facă acest lucru în direcția creierii de instituții care ar putea, într-adevăr, să creeze o diferență reală între cei care pot vorbi și cei care nu pot vorbi într-o societate. Acceptă să fii tras la socoteală și dacă acest lucru este acceptat, atunci putem face lucruri foarte bune împreună. Și să nu uităm, drepturile omului sunt valori. În ultimii ani ne-am axat pe componenta juridică. Ne-am spus, ați semnat această declarație, trebuie să o aplicați, pentru că parcă suntem avocați. Și asta nu e rău. E drept internațional și asta e marele succes al drepturilor omului, că sunt acum uh, legislația internațională, dar drepturile omului nu, nu au fost redactate de, de un avocat. Ele s-au născut din cauza acestui dezastru care a fost al doilea război mondial și ele reflectă valori nu occidentale sau orientale sau demnitatea umană în orice cultură, în orice religie. Este o componentă fundamentală <clears throat> poate nu-i spunem demnitate, spunem Ubuntu în Africa, dar există conceptul. <clears throat> și să nu uităm că de fiecare dată când luptăm pentru drepturile oricărui individ, de fiecare dată când drepturile minorități sunt încălcate, nu apărăm doar drepturile acelor persoane, chiar dacă trebuie să facem acest lucru, apărăm în același timp dreptul oricărei societăți de a se constitui pe baza respectării drepturilor omului, pe baza inclusivității, pe baza dragostei de aproape. Nelson Mandela spunea Nimeni nu se naște cu ura în suflet. Dacă poți să înveți ura, poți să înveți și iubirea. Trebuie să ne amintim cum să, să ne iubim aproapele și putem face asta pas cu pas. Vă mulțumesc! Thank you, Stavros. Eh. Mulțumesc, Stavros. Petros. Mulțumesc, Antonio. Mulțumesc pentru discursul foarte inspirat care decurge din experiența ta vastă. Dragi uh, colegi, dragi membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă mulțumesc foarte mult pentru că suntem aici pentru a sărbători împreună Săptămâna Drepturilor Omului. Este o zi mare, în uh, ultimii ani am uh, fost martorii unor uh, probleme, unor neajunsuri pentru drepturile omului și democrație în lume și în Europa. De aceea, cred că nu trebuie să vă mai reamintesc eu cât de actuale și importante sunt în ziua de azi drepturile omului și că trebuie să rămânem perseverenți în lupta noastră. După cum știți, discuția noastră de astăzi se concentrează pe incorporarea drepturilor omului în um, acțiunile externe ale Uniunii și ale statelor membre. Această incorporare deliberată poate fi definită ca un proces strategic de integrare a drepturilor omului, a problemelor de, uh, legate de drepturilor omului în politicile externe ale Uniunii, în programare și în activități operaționale acolo unde integrarea drepturilor omului merge dincolo de retorică, aceasta implică probleme considerabile de natură conceptuală și juridică și întâmpină obstacole precum incertitudine în legătură cu felul în care se integrează normele uh, legale internaționale cu politicile și uh, activitățile de tip uh, programe. Cred că um, Parlamentul European și Parlamentele Naționale ar trebui uh, să facă mai multe pentru a include în mod sistematic și coerent drepturile omului în acțiunile externe ale Uniunii Europene. Parlamentul European are un rol semnificativ din acest punct de vedere prin relațiile sale interinstituționale. Poate încuraja și celelalte organisme ale Uniunii pentru a include considerații specifice privind drepturile omului în relațiile lor cu țări terțe. Mai mult, raportul uh, anual al Parlamentului European privind uh, drepturile omului și democrația în lume reprezintă un instrument uh, foarte important pentru promovarea drepturilor omului și pentru a merge în direcția cea bună. Săptămâna trecută în Comitetul Afaceri Externe am adoptat raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume în 2017. Am avut onoarea de a fi raportor și mă bucur că și Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului s-a implicat și și-a exprimat uh, sprijinul pentru acest uh, raport. De aceea, de-abia aștept plenara din decembrie de la Strasburg a Parlamentului European pentru a avea o nouă dezbatere și aprobarea finală a acestui raport privind anul 2017. În acel raport am ținut seama de provocările la adresa drepturilor omului în țări terțe și în vecinătatea Uniunii și am venit cu propuneri, un capitol foarte important, cred, pentru a îmbunătăți reacția Uniunii, reacția Europei. Am subliniat de asemenea nevoia de a include drepturile omului în toate politicile europene cu dimensiuni externe, precum dezvoltare, migrație, securitate, um, antiterorism, drepturile femeilor uh, și uh, comerț. Nicio îndoială că coerența între politicile externe ale Europei și politicile interne este esențială pentru a asigura eficiența aplicării drepturilor omului și <clears throat> în politica externă inutil să vă spunem că parlamentele naționale și statele membre pot juca un rol crucial și pot avea o responsabilitate fundamentală din acest punct de vedere. Trebuie să conducem prin exemplu, să ne asigurăm, prin exemplu personal, să ne asigurăm că drepturile omului sunt uh, promovate pentru fiecare în uh, parte și numai prin asigurarea libertății de Uh, exprimare, libertății de um, asociere și a drepturilor omului putem să fim priviți ca actori credibili. Trebuie să uh, avem de asemenea o mai bună coordonare a politicilor noastre externe ca singura modalitate pentru un răspuns politic puternic și pentru a transmite un mesaj puternic în lume. Avem unele exemple pozitive a, a acestui tip de uh, răspuns coordonat. O să menționez doar cazul Scripal de otrăvire de la Salisbury, care a culminat cu expulzarea <clears throat> unor diplomați uh, ruși din uh, alte state, precum Franța și Germania, și a fost urmat de sancțiuni internaționale. O altă condiție pentru o mai bună integrare a drepturilor omului este aplicarea de standarde comune nu doar prin uh, ratificarea și uh, semnarea tratatelor internaționale privind drepturile omului, uh, omului dar prin asigurarea implementării lor într-o manieră eficientă. Probleme precum comerțul internațional de arme de, mm, nu pot reprezenta chestiuni rezolvate sau decise de un singur stat membru, pentru că sunt lucruri care au uh, Uh, repercusiuni în întreaga lume. Mai mult vreau să subliniez impactul uh, pozitiv al societății civile. Trebuie să um, întărim rolul participativ al societății civile și să dedicăm uh, resurse adecvate pentru a proteja mai bine pe cei care apără drepturile omului prin instrumente precum instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Ehm, nu în ultimul rând, ehm, trebuie să învățăm mereu din experiențele pe care le avem în sprijinirea reformelor sociale, economice și eh, de drepturile omului în țări terțe. Relațiile interparlamentare între Europa și aceste țări terțe sunt foarte, foarte importante și fără vreo altă întârziere, să procedăm la discuții, să uh, schimbăm idei care să contribuie la o mai bună cooperare și în acest domeniu. Vă mulțumesc! Grație! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Petras! Avem o jumătate de oră la dispoziție ca să vorbim despre acest subiect, așa că rog pe colegii care doresc să intervină să se limiteze la intervenții de două minute, așa cum facem de obicei în Parlamentul European, astfel încât să permitem uh, musafirilor timpul necesar să răspundă. Prima persoană care dorește să intervină este doamna Morin din Irlanda. Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a lua cuvântul. În primul rând vreau să spun care este rolul Irlandei în ideea de a ajunge la un acord cu Kenya în ceea ce privește obiectivele de uh, dezvoltare ale mineriului. Vreau să mai spun ceva despre Irlanda, și anume că noi ne concentrăm pe elibera, eliminarea sărăciei, nu dorim neapărat să primim ceva înainte și colaborăm cu cele mai vulnerabile și mai uh, sărace țări din lume și facem asta din cauza situației noastre. N-am fost niciodată colonizatori, ci am fost colonizați și știm ce înseamnă migrația în masă și sărăcia. Sunt idealuri despre care vorbim, dar cuvintele acestea trebuie să fie însoțite de fapte și cred că sunt domenii în care vedem contradicții foarte mari de la țările care vorbesc de drept, drepturile omului și mă voi referi la ele. În primul rând, Uh, cursa înarmărilor. Statele din Uniunea Europeană, din ONU, care alimenează comerțul de arme pentru a exacerba uh, sărăcia, nu deplasarea persoanelor ar trebui să se facă ceva în acest uh, sens. Țările din UE și ONU facilitează faptul că se pierd sume uriașe de bani în fiecare an din acest motiv și, sunt, și mai e o contradicție legată de schimbările de climă. Încă nu facem ceea ce trebuie apropo de schimbările de climă și în momentul în care analizăm uh, agenda pe care o are securitizarea, ță, uh, armele nu reduc la reducerea conflictului, a sărăciei și a foametei și cu totuși securitizarea aceasta este din ce în ce mai acută și exemplu este Mediterana și vreau să pun o întrebare. Unde este agenda drepturilor omului când analizăm situația din Mediterana? Vorbim foarte frumos, vorbim, vorbim, dar ar trebui acum să facem ceva și să nu fim contradictori în politica noastră, adică să dăm cu o mână și să luăm cu mâna cealaltă, pentru că trebuie să spunem că Uniunea Europeană este un contributor la ajutorul internațional, dar contribuim și la factorii care duc la necesitatea de ajutor și uh, nimeni nu este perfect, evident, dar cred că putem să facem mult mai mult decât facem. Și știți uh, expresia asta, că noi vorbim de două ori uh, în loc să facem o singură dată. Mulțumesc foarte mult. Domnul Suskin, vă rog, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colega irlandeză apropo de ce întrebări a pus și aș vrea să pun accentul aici pe situația în interiorul Uniunii Europene. Vedem evoluțiile tendențelor iliberale, antidemocratice în mai multe țări europene ceea ce face mult mai uh, greu, ne, face, ne, ne îngreunează posibilitatea de a lua poziție în politica externă. Deci am o întrebare. Cum vedeți aceste evoluții neliniștitoare? Putem să facem uh, o paralelă în ce se întâmplă în Rusia și în câteva țări europene, iar în anumite țări, cum spunea colega mea, putem vorbim de Egipt, de Israel. De Israelul e o democrație și cu asta face, pune la punct politici care pun în pericol respectul drepturilor omului, iar situația aceasta era mult mai puternică, mult mai uh, puțin prezentă în anii precedenți și aș vrea să știu ce credeți despre acest lucru. Mulțumesc, doamn, Domnul Preda are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut prezența fostului coleg Stavros Lambrinidis. Am de spus două cuvinte despre problema pusă acum. Vreau să menționez uneltele pe care le are Parlamentul nostru pentru a promova drepturile omului. În primul rând, raportul anual privind drepturile omului care se adoptă spre sfârșitul fiecărui an. Și vreau să spun că în anii uh, recenți am pus din ce în ce mai mult accentul pe problema democrației, plecând de la ideea că nu putem vorbi de respectul drepturilor omului în afara unui cadru democratic și vedem că inclusiv raportul pregătit anul acesta de prietenul, prietenul meu, domnul Austrevicius, legătura aceasta este clar subliniată. În al doilea rând vreau să spun că în fiecare lună adoptăm rezoluții de urgență privind drepturile omului. E unic în Europa. Parlamentele naționale nu fac acest lucru și mă întreb de ce. Ar fi foarte interesant să facem un schimb uh, de opinii cu parlamentarii din parlamentele naționale. În fiecare lună la uh, Strasbourg se adoptă asemenea rezoluții de urgență, dar nu cred că există așa ceva la parlamentele naționale. Și apoi sunt foarte multe audieri pe care le organizăm la Parlamentul European sau la Strasbourg privind drepturile omului, ceea ce cum să spun, are un, niște corespondente în anumite parlamente naționale. Audierile privind drepturile omului, dar nu se petrece peste tot dacă analizăm parlamentele naționale. Și apoi vă reamintesc că în fiecare an noi atribuim prețul Saharov pentru libertatea de gândire iar anul acesta, premiul acesta va fi atribuit unui cineast uh, ucrainian, Oleg Sentsov, pe care îl cunoaște toată lumea. Și vreau să mai spun ceva, în fiecare an Parlamentul face uh, uh misiuni de observare a alegerilor în cadrul respectului drepturilor la acest nivel. Există o cooperare cu membrii parlamentelor naționale prin uh, diferitele formate și mai ales cu parlamentarii care vin din statele membru în uh, activitățile uh, de observare electorală. Iată, deci, instrumentele de care dispunem la Parlamentul European și aș vrea să fac un schimb de opinii cu colegii din Parlamentele Naționale ca să putem uh, sincroniza acțiunile europene cu acțiunile din statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Preda. Domnul Cant. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun că este absolut extraordinar, Stavros, că te văd din nou și aș vrea să spun mulțumesc pentru activitatea pe care o desfășori și toate eforturile pe care o faci în calitate de special, reprezentant special pentru drepturile omului. Vreau să mă fac ecoul celor spuse de tine apropo de Mandela și Nelson Mandela uh, a vorbit uh, Uh, de-a lungul timpului că nu și-a pierdut niciodată speranța cât a fost închis. Și Frederick Watts, pictorul britanic, uh, a ilustrat acest lucru. Sunt 15, 50 de țări uh, în toată lumea care sunt în război unele cu alta. Și trebuie să vedem cum facem pași înainte și dacă analizăm acțiunile externe ale Uniunii Europene, mă îngrijorează ceva. Facem pași înainte, dar unele de, dintre acordurile comerciale care trebuie să întărească relațiile dintre țări, ei bine, agenda drepturilor omului este, sigur, în, în topul priorităților. Nu vreau să dau uh, Uh, nume de țări, dar China și India, de exemplu, vreau să le menționez. Dacă vedem ce se întâmplă acolo în China în ce privește drepturile omului, avem aici oameni la Comisia pentru Drepturile Omului care vor prezenta încălcări ale drepturilor omului. Și apoi disputat în Kashmir, unde și membrii Parlamentului nu pot să meargă în momentul în care vizitează India. Nu pot să intră în Kashmir, deci, ce vreau să spun? Sunt dispute istorice, sunt dispute teritoriale în ceea ce privește Cașmirul, dar de ce uh, ocolim această inteză că pasa dintre țări uh, nu ar fi importantă și de ce nu separăm drepturile omului de soluția pe termen lung, uh, apropo de asemenea dispute? Deci vreau să știu ce părere aveți despre aceste uh, lucruri, dacă ne gândim la rezoluțiile adoptate de noi. Ce se întâmplă cu această separare între disputele pe termen lung, rezoluțiile acestea și încălcările ale drepturilor omului care se întâmplă în fiecare zi. Aceasta este întâmplarea. Barbara. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezentări. Vreau să mă refer la trei lucruri. În primul rând, atacurile uh, asupra, împotriva uh, ordinii care se bazează pe lege. Domnul Bolton, fostul uh, consilier al președintelui american, este împotriva existenței dreptului internațional și sunt și alte guverne care spun că atunci când își reprezintă, își reprezintă poporul sunt deasupra legii și nu pot fi ținuți responsabili Dumneavoastră la ONU aveți o agendă, iar noi la Parlamentul European avem rezoluții și raportul pe care îl uh, întocmește domnul Austrevicius. Dar pe lângă pozițiile dumneavoastră trebuie să menționăm uh, și să ne concentrăm pe drepturile omului și de asemenea să avem un raportor special privind întărirea dreptului umanitar internațional și dreptul, uh, drept, dreptul care se referă la drepturile omului, pentru că e nevoie de susținere la nivel internațional și sperăm să fie cuprinsă această dimensiune și în raportul anual. Sper ca Frederica Mogherini să susțină acest aspect. În al doilea rând, la Uniunea Europeană vedem niște lucruri, ceea ce vedem și la ONU. Uniunea Europeană devine din ce în ce mai slabă pentru că nu vorbește cu o singură voce. Sunt chestiuni relevante, cum ar fi uh, pactul global privind migrația. Avem state membre care ignoră în totalitate realitatea, cum ar fi Austria, Polonia, Ungaria, care s-au retras pentru că spun că Uh, este o lege nouă existentă, ceea ce nu e adevărat, este de fapt o compilație a unor politici deja existente. Deci cred că trebuie să vedem că ne uh, slăbim influența acestei regiuni prin asemenea atitudini. Și poate în al treilea rând, uh, Uniunea Europeană este, are o influență economică sporită Uh, e vorba de interese economice, ceea ce nu e rău, dar dacă am putea să întărim legătura dintre preferințele comerciale și condiționalitatea privind îmbunătățirea drepturilor omului, asta ar putea să funcționeze. Poate ar putea să funcționeze mai bine decât să ne referim la dreptul privind drepturile omului. Mă refer la Cambodgia, la Myanmar și ar trebui ca Comisia și uh, statele membre să se gândească la acest lucru. Mulțumesc! Domnul Jansen. Doamna Jansen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt nou ca membru a Parlamentului, vă mulțumesc pentru ideea acestei discuții. M-am urmărit discuția și vreau să aduc în discuție un aspect. Când vorbim despre acțiunile externe și drepturile omului, avem un program la Bundestag în Germania. Parlamentarii care îi protejează pe parlamentari. Este o abordare specifică pentru cazurile specifice a, ale apărătorilor drepturilor omului din toată lumea. Sunt protejați și fiecare membru are posibilitatea să-și aleagă un membru din oricare țară și să facă tot ce poate. Adică, eu știu, să elibereze pe cineva din închisoare sau altceva sau uh, să-și poată relua activitatea uh, ca membru al opoziției. Vreau să menționez acest program pentru că este unic în lume. Poate că și alte parlamente naționale ar putea să folosească această posibilitate astfel încât să nu ne adresăm doar la aspectele generale ale drepturilor omului care există în toată lumea și care se bazează pe politicile europene, ci să ne gândim și la cazurile individuale la care ne putem conecta la niște nume specifice, la niște figuri specifice cu, pentru activiștii drepturilor omului. Mulțumesc, domnul Tocheș. Mulțumesc foarte mult, domnule Lambrinidis. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Lambrinidis. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți astăzi aici. Salutăm, salutăm, vă salutăm din nou în Parlamentul European și aș dori să salut și pe reprezentanții parlamentelor naționale, mai ales reprezentanții Ungariei și României. Aș vrea să mă refer la trei chestiuni. În primul rând, în susținerea drepturilor omului în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. De foarte multe ori avem situații schizofrenice în care promovăm drepturile omului ale tibetanilor sau igurilor și pe de altă parte sunt țări în granițele Uniunii Europene unde drepturile minorităților sunt reprimate, de exemplu România. Eu fac parte din minoritatea maghiară din România și cred că ar fi bine să avem o cooperare așa cum trebuie între LIBE și DROA, uh, comisiile LIBE și DROA, ca să putem măsura cu aceleași standarde și Uniunea Europeană și în afara ei. Apoi, a doua chestiune este economia. Uniunea Europeană uh, este foarte laxă în ceea ce privește interesele economice și nu se concentrează pe drepturile omului. De exemplu, trebuie să vedem ce face China. Dacă analizăm ce se întâmplă cu uigurii din China, o să vedem foarte clar că nu putem face nimic, dar pe de altă parte, este adevărat că interesele economice sunt prioritare și de cele mai multe ori nu urmărim situația tibetanilor sau a uigurilor sau situația din țările terțe. A treia chestiune este cea a migrației. Dacă analizăm pactul privind migrația, atunci vom constata că vorbim despre migrație ca și când ar fi un drept al omului. Este un fel de fundamentalism în materie de drepturile omului. Nu cred că putem considera că un drept al omului poate să pună în pericol siguranța și securitatea cetățenilor uh, Uniunii Europene și drepturile lor. Și ne concentrăm pe migranții economici și pe drepturile lor. Sigur că trebuie să-i protejăm pe refugiați. Trebuie să-i adăpostim. Dar, în ce privește migrația economică, nu cred că trebuie să fabricăm aici, să inventăm o problemă a drepturilor omului. Vedem ce dispute și dezbatere au loc în Uniunea Europeană în ce privește pactul ONU pentru migrație. Cred că trebuie să vorbim despre această chestiune onest și să nu folosim măsură dublă când vorbim despre aceste chestiuni. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Uh, ultimul vorbitor de pe listă. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața! Ca unii dintre colegi, domnul Sole, aș dori și eu să mă refer la faptul că există inconsecvențe între politicile interne și externe ale Uniunii Europene mai ales când vorbim despre protecția și promovarea drepturilor omului în lume. Sunt de acord cu domnul Ambrinidis că Uniunea Europeană este probabil locul în care drepturile omului sunt uh, cel mai bine protejate, dar avem și noi defecte. Avem și noi probleme și dacă nu ne referim la aceste probleme, asta este împotriva, merge împotriva credibilității noastre, mai ales când activăm în afara Uniunii Europene. Unii colegi Colegii au dat uh, exemple. Eu vin din Catalonia, deci aș putea să vorbesc uh, foarte multă vreme despre ce se întâmplă în țara mea în ceea ce privește drepturile politice și civile în astăzi. Uh, sunt 400 de zile de când George Cușar și George Sanchez, doi activiști sociali și politici, sunt, uh, au fost închiși. 400 de zile de când n-a avut loc niciun fel de proces, nu știm când va avea loc procesul și sunt acuzați de rebeliune pentru faptul că au organizat uh, uh demonstrații masive, dar pașnice, în favoarea independenței Cataloniei. Deci avem și noi probleme aici în Uniunea Europeană și trebuie să ne referim la ele dacă dorim să fim credibili în, lumii, în ochii lumii. Aici, la Parlament, noi am susținut cu putere nevoia de a avea un mecanism prin care, într-o manieră permanentă să monitorizăm punerea în aplicare a drepturilor civile și politice la Uniunea Europeană. Și săptămâna trecută la Strasbourg am adoptat o rezoluție care susține acest gen de mecanism. Dacă ar exista acest mecanism, această monitorizare constantă a fiecărui stat membru în ce privește protecția drepturilor omului, cred că ar putea să ne faciliteze uh, activitatea și însărcinările atunci când vorbim de protecția drepturilor omului în afara Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți 4-5 minute fiecare dintre dumneavoastră să răspundeți la cele spuse. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, stimați colegi, pentru opinia dumneavoastră. Uh, starting from very start. Uh... Am să încep cu începutul, cu intervenția uh, reprezentantei din Irlanda. Am uh, doar cuvinte de apreciere pentru politica de dezvoltare a Irlandei în relația cu alte state. Cred că ar trebui cu toții să sporim eficiența acestei politici pentru a crea și să vedem exact ce se întâmplă în statele în care această politică de dezvoltare uh, este pusă în aplicare. Obiectivul nostru este ca aceste națiuni să se poată dezvolta pe propriile picioare. Sunt uh, de acord cu cu, cu ce ați spus uh, dumneavoastră și în ceea ce privește securitatea, dar securitatea are un loc important pe ordinea de zi a activităților europene. Multe decenii n-a fost o problemă, acum, dată fiind situația mondială, securitatea are devenit o prioritate. Și, sigur, trebuie să facem ceva. Chestiunea e una de suveranitate teritorială. Dacă le spui vecinilor, frontierele nu mă interesează, mă interesează oamenii, trebuie să vedem ce se ascunde în spatele unor asemenea afirmații, dându-ne seama că fără securitate nu ai dezvoltare, nu ai comerț, nu ai cooperare. Sigur, trebuie să ne bazăm pe acordurile internaționale și să le cerem celor care încalcă regulile să le respecte. Nu știu dacă asta se va întâmpla curând sau mai târziu. Towards um, <clears throat> some developments which are worrisome. Vă referați la anumite evoluții îngrijorătoare. Într-adevăr, multă vreme, standardele în materie de drepturile omului au fost văzute ca internaționale, ca fiind universale, însă, în prezent, asistăm la tentative de a constitui standarde naționale sau regionale. În anumite regiuni eh, sunt persoane care spun aceste drepturi nu se adaptează realității noastre, trebuie să găsim ceva mai uh, potrivit cu, cu cultura noastră, drepturile pentru homosexual sau pentru femei. Aici noi avem tradiții proprii și libertatea media. Poate că ar trebui să existe un control din partea instituțiilor. Sunt uh, poziții complet, complet false. Dacă mergem pe, asta cal, pe astfel de cale, suntem pierduți. N-ar trebui să acceptăm standarde regionale ar trebui să punem accentul pe dreptul universale. Exemplul Rusiei este absolut grăitor în acest sens. Uitați-vă la tentativele de export ale modelului rusesc în, în vecinătatea imediată. N-au dreptul să facă așa ceva. Ar trebui să bazeze pe standardele internaționale și să-și câștige respectul în această manieră. Condiționalitatea e un cuvânt care îmi place tot mai mult. Nu să-l transformăm într-un pilon, dar într-adevăr ar trebui să existe corelații între politica economică cu statele terțe și această chestiune, a, a, a, aceste chestiuni ale drepturilor omului pentru a avea astfel de condiționalități de fiecare dată. Uitați-vă în cazul mai recent, în relație cu Cambodgia. Am fost uh, probabil uh, prea politicoși, uh, închizând ochii la ce se întâmplă acolo în Cambodgia și când situația s-a deteriorat până la punctul la care toate partidele de opoziție sunt interzise și practic n-a mai rămas presă liberă, atunci am trecut la sancțiuni și condiționalități. Probabil e mai bine să acționezi la timp în astfel de situații. Apoi, recent am luat o decizie, probabil nu foarte populară, în relația cu Moldova o țară cu care avem un acord de asociere, am, încheiat, am înghețat uh, asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro pentru că nu se mai respectă standardele democratice. E o măsură nepopulară, dar este una necesară și transmite un mesaj clar partidelor politice și societății civile. Politica Uniunii Europene nu se bazează doar pe interese economice, ci și pe valori. Dacă suntem o comunitate bazată pe anumite valori, atunci uh, ne putem prezenta ca o putere chiar neagresivă, dar o putere economică la scară globală. Există și această inițiativă germană, relații interparlamentare. E o, o relație care de multe ori salvează vieți și chiar regimuri democratice în anumite țări. Eventual am putea face un schimb de experiență în scris înainte de a ne întruni, să facem un schimb de bune practici de fiecare dată când pregătim o întrunire între noi și aștept cu nerăbdare să cooperăm în anii ce vin, pentru că Într-adevăr, această cooperare este deosebit de valoroasă. Stavros, te rog, spune domnul președinte. Domnul Abrinidis, mulțumesc, Antonio. Multe întrebări uh, vizau situația internă a Uniunii Europene în materie de drepturile omului. Cu toții v-ați referit la această corelație între credibilitatea noastră internă și capacitatea externă de a promova aceste drepturi. Categoric, există o corelație. Mandatul meu și nici ședința de astăzi nu este dedicată chestiei drepturilor omului în statele membre, așa că o să mă iertați dacă nu intru în detalii din acest punct de vedere, dar aici aș sublinea o serie de aspecte pe care le consider importante. Aveți perfectă dreptate, ne confruntăm cu provocări la adresa democrației în europeană și nu doar în europeană, ci și în lumea pe care o vedem ca fiind lumea democratică de decenii încoace. Sunt provocări importante și nu le scap deloc din vedere, însă vă asigur din experiența mea de călător mondial, când vorbim de încălcarea drepturilor omului, vorbim de lucruri grave care nu se compară cu problemele pe care le avem noi în statele democratice și pe care le considerăm ca fiind opuse valorilor noastre, dar în alte părți din lume asta ar fi o glumă, ar fi nimic în comparație cu arestările arbitrare, cu asasinatele, cu tortura, cu închiderea fără consecințe a unor uh, agenții media, a internetului, să nu cădem în capcana falselor echivalențe. Mă confrunt cu asta tot timpul în activitatea mea. La noi, încălcările drepturilor omului pe plan intern sunt o chestiune importantă, sigur. Și e la fel de important să le rezolvăm cum e important să promovăm drepturile omului la nivel mondial. Dar să nu uităm că chiar dacă suntem conștienți de problemele noastre interne, să nu trebuie să cădem în o a doua capcană, să ne simțim descurajați și dezamăgiți de drepturile omului în general. Ne gândim la situația internă și aproape ajungem la disperare. Nimic nu mai merge. Nici în Spania, nici în Grecia, nici în Ungaria sau în Polonia, nici în Germania, Olanda, uitați-vă și acolo. Bun. E o reacție normală, dar dacă ajungem să simțim că, practic, nu mai avem dreptul să discutăm faptele comise de alții, spunând că, apoi o problemă peste tot, exact asta vor cei care încalcă drepturile omului la nivel mondial. Încearcă să ne divizeze uh, pe orice temă în fiecare zi, cu știri false, cu campanii de dezinformare, ca să se asigure că noi ne certăm între noi, că ne simțim disperați, că începem să ne gândim drepturile omului nu mai contează. Și ce a făcut inițiativa de la New York a fost tocmai să încerce să promoveze discursul exact contrar, să spună da, tot, peste tot sunt probleme. Dar când în Peru a scăzut sărăcia de la 55% la 20 la sută în doar 17 ani, implicând societatea civilă, sindicatele, guvernele, într-un mecanism și o strategie națională, fără să încalce drepturile nimănui, asigurând o distribuție egală a avuției ca, proces, al proces, ca parte a procesului de radicare a sărăciei. Ăsta e un exemplu de urmat. Și ăsta nu are nimic de a face cu, cu China, care elimină sărăcia, dar calcă în picioare drepturile omului e o componentă esențială a ceea ce facem, să ne asigurăm că nu cădem în astfel de capcane. În același context, apoi, da, avem probleme în Europa care ar părea să sugereze anumite echivalențe. Cineva vorbea de Rusia, însă există o diferență fundamentală aici – încă o dată, nu e treaba mea să discut situația internă a Uniunii Europene, dar pot să vă spun că ce vedem în Rusia e o reprimare sistematică a oricărei voci care se opune încălcărilor drepturilor omului în această țară. În Europa există un parlament liber unde oricine inclusiv uh, parlamentari europeni, parlamentari din membrele naționale, pot în fiecare zi să denunțe încălcarea drepturilor omului. Există un proces instituțional. În baza legislației europene se lansează proceduri împotriva statelor care încalcă principiile fundamentale ale drepturilor omului în Uniunea Europeană. Asta nu se întâmplă în Rusia sau în alte părți din lume. Așa că da, sunt îngrijorat. În fiecare zi mă gândesc la situația noastră de aici, dar haideți să nu cădem în astfel de capcane. Păi, chestiunea dezvoltării și a schimburilor comerciale. S-a menționat GSP+. Plus. Ce este GSP+, Plus? E un termen des vehiculat, dar nimeni nu știe exact ce înseamnă. În esență, e vorba de a le spune partenerilor internaționali permitem importul produselor noastre în Europa cu tarife practic zero, cu o condiție. Și vă întrebați care e condiția? E ca și europenii să ceară să își poată exporta portocalele pe piața noastră la tarif zero, să vină firmă de construcții europene și să facă ce vor în țara noastră. Ce, care e condiția cinică a europenilor uh, ca să ne permită să exportăm în Europa cu zero tarife, practic. Condiția însă e trebuie să aplicați toate tratatele internaționale în materie de drepturi ale omului și drept al muncii. Asta e condiția pentru GSP+. Punct. Condiția e ca cea țara care beneficiază de acord de liber schimb trebuie să ratifice și să aplice în mod verificabil convențiile în materie de uh, drepturi ale omului și drept al muncii, Convenția Organizației Internaționale a Muncii și mai departe. Care altă regiune din lume pune atât de mult accentul pe, pe drepturile omului în relațiile comerciale? E ușor să aplice astfel de condiție? Sigur că nu. Uh, sunt tot mai multe state bogate în lume care folosesc corupția și alte instrumente decât noi. Nu mai suntem, nu suntem singurii din lume care putem uh, manevra pârghile economice. În sens pozitiv, alții eh, manevrează exact aceleași pârghi, dar în sens negativ în fiecare zi. Noi însă trebuie să vedem, să ne asigurăm că aceste obligații sunt respectate și facem asta în fiecare zi, încercând să folosim puterea noastră economică în scopuri pozitive concurând cu cei care oferă credit ieftin și fără condiții. Asta e politica noastră, nu e ușor, dar o facem. Apoi, securitatea. Da. Pacea pe termen lung și încălcările pe termen scurt ale drepturilor omului par să se bată cap în cap, însă, în opinia noastră, lucrurile nu stau așa. În Uniunea Europeană, în prezent, avem o listă de verificare <clears throat> pentru prevenția conflictelor prin anticiparea conflictelor. Și încălcarea drepturilor omului figurează pe această listă de verificare. Vă uitați acum la situația din lume. Niciun conflict din cele existente nu face excepție de la regulă. Peste tot acolo s-au încălcat drepturile omului și chestiunea n-a fost soluționată la timp. Dacă vrei să rezolvi conflictele de acum, trebuie să elimini încălcările drepturilor omului care se află la baza acestor conflicte drepturile omului și pacea merg mână în mână. Și asta încercăm și noi să facem în fiecare zi. Lipsa de, de echitate pe plan fiscal. Aveți dreptate dacă ne uităm la inegalitățile economice, sociale, pe lângă cele civile și politice. Este, este o, o poziție deosebit de importantă, o abordare deosebit de importantă. Sunt uh, forțe care nu vor egalitate sau incluziune se prefacă, sunt uh, sprijinitorii celor rămași în urmă și cei care apără drepturile omului sunt prezentați ca fiind oameni cărora nu le pasă de aceste drepturi, cărora le pasă doar de identități individuale, oameni care nu sunt interesați în, în binele public. <clears throat> Ah, e categoric injust, dar cei care promovăm drepturile omului trebuie să câștigăm această bătălie. O vreme am pierdut această credibilitate și trebuie să, să readucem prestigiul drepturilor omului. Îmi pare rău că nu pot răspunde la toate chestiunile menționate și am să închei acum. Antonio, ești un președinte remarcabil, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci, pentru că rămâi în contact permanent cu instituția noastră, că permanent uh, cooperezi cu noi, cu serviciul Comisiei, pe tema drepturilor omului. Petrus, acest raport, într-adevăr, este documentul fundamental pregătit în fiecare an de Parlament în materie de drepturile omului și ce ai făcut în acest an, uh, definitivat raportul pentru a fi transmis în, în plenară. și a reușit să adune un consens parlamentar în spatele acestui document. Un lucru remarcabil, e important ca Uniunea Europeană să arate că vorbește cu un singur glas când e vorba de drepturile omului. Adesea dăm impresia unor voci care exista voci distonante, dar de aceea munca ta e atât de importantă, pentru că demonstrez că contrariul este real și sper că veți transmite și parlamentelor naționale acest mesaj important de astăzi încerc să mă concentrez pe, pe componenta pozitivă când vorbesc de drepturile omului, doar pe combaterea elementelor negative. Fac asta pentru că suntem cu toții politicieni și pentru că înțeleg că și în parlamentele noastre naționale, ca și în Parlamentul European, politicienii discută o temă atunci când consideră că acest lucru este util pe plan politic, nu doar pentru ei, ci și în sensul că exista o speranță că lucrurile s-ar putea schimba. Nimeni nu vrea să abordeze o temă care aduce disperare, nimeni nu vrea să vorbească de lucruri care par să meargă spre pierzanie. Drepturile omului nu sunt pe cale de dispariție. Există provocări, așa că putem fi critici, putem să vedem ce se întâmplă și la noi în ogradă, dar să nu uităm că milioane de oameni în lume se uită la Europa și ne văd, eh, văd o imagine în care noi înșine am încetat să mai credem. Noi ne tot plângem de probleme, dar în ochii altora noi suntem cei care am reușit să lăsăm în urmă conflictele și ura și am creat cea mai pașnică și mai prosperă regiune a lumii, astăzi și pentru viitor. Așa ne văd. Așa că haideți să nu-i dezamăgim să rămânem puternici, credibili, dar să înțelegem că politic vorbind, drepturile omului nu sunt o cauză pierdută. Sunt lucruri extrem de importante în lumea de astăzi și haideți să facem ceva. Vă mulțumesc! Thank you, thank you Stavros. Mulțumesc, Stavros. Începem acum uh, al doilea panel al uh, dezbaterii noastre. O să rog uh, membrii să mi se alăture la prezidiu. Ladies and gentlemen, dear guests, dear members of the... Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului eh, European, membri ai Parlamentelor Naționale, dați-mi voie să vă rog să continuăm pentru că suntem puțin în întârziere. Pentru început, dați-mi voie să vă spun următoarele. Trecem acum de la nivelul general al drepturilor omului la un sector specific. Ne vom concentra pe lumea afacerilor în relație cu drepturile omului, o temă dezbătută în multe forme, în multe foruri, care implică mulți actori în efortul de a face lumea afacerilor să respecte drepturile omului statele au și ele datoria de a preveni abuzurile companiilor mari, inclusiv în situații transfrontaliere. O serie de parlamente naționale se ocupă de aceste abuzuri ale drepturilor omului prin intermediul noi legislații. O să menționez numai adunarea națională franceză, Parlamentul olandez sau Parlamentul Britanic. Iar la nivel european există o serie de reglementări cu privire la cherestea, directiva privind uh, nedivulcarea informațiilor financiare, cerințele pe care companiile trebuie să le uh, îndeplinească în cazul lucrătorilor europeni. Totuși, cu toate acestea, E nevoie de mai mult, e nevoie de eforturile mai multor state membre în diverse sectoare, iar uh, pe plan internațional este nevoie de o reglementare care să ne asigure că uh, companiile respectă drepturile omului oriunde s-ar afla. Menționez și două uh, inițiative ale ONU orientările voluntare privind uh, afacerile și drepturile omului adoptate în 2011 și care spun foarte clar că sectorul privat are răspunderea de a proteja și promova drepturile omului ca și de a acorda despăgubiri în cazul uh, a încălcării drepturilor omului în cazul în care guvernele nu pot să asigure suficientă protecție. Apoi, la nivelul grupului interguvernamentar pentru elaborarea unui instrument uh, obligatoriu internațional privind uh, corporațiile transnaționale și alte companii pentru respectarea drepturilor omului, acest grup urmărește să elaboreze un tratat obligatoriu internațional. Acest grup a avut a patra întâlnire din 15-19 octombrie anul acesta și a și-a exprimat sprijinul pentru procesul acesta multilateral cu privire la elaborarea unui instrument obligatoriu in, pe plan internațional pentru respectarea drepturilor omului Parlamentul European și el, la rândul său, a adoptat pe 4 octombrie anul acesta o rezoluție cu privire la contribuția europeană la instrumentul obligatoriu internațional. Sunt convins că statele membre și Uniunea Europeană se află în poziția unică de a își asuma conducerea la nivel mondial prin introducerea unor uh, um, proceduri obligatorii uh, pentru companiile transnaționale și pentru companiile europene care lucrează pe plan internațional pentru asigurarea respectării drepturilor omului. În sensul elaborării acestui uh, instrument mm, s-au ținut consultări cu președinții Parlamentelor Europene, cu reprezentanții ai sindicatelor și cu toți actorii implicați. În primul rând vreau să salut prezența doamnei Macbule Sahan, directoarea Departamentului Juridic al uh, Confederației uh, Internaționale a Sindicatelor, ITUC, care ne va vorbi despre drepturile lucrătorilor și lanțul global de valori. Mulțumesc pentru introducere și pentru că ați invitat uh, ITUC să contribuie pe această temă foarte importantă. Noi reprezentăm 207 milioane de lucrători pe plan global și lupta pentru condiții decente de lucru în uh, lanțul de furnizare este una dintre cele mai importante pe care le duc sindicatele ziua de azi. Modelul actual de globalizare dezavantajează lucrătorii în favoarea corporațiilor aceste lanțuri globale de furnizare aduc beneficii numai unui număr restrâns de corporații. 80% din profituri fiind um, revenind unui număr de 10% din companiile listate la bursă. Aceste companii depind uh, de o forță de muncă globală în care peste uh, 60% dintre lucrători au adică mai puțin de 60% dintre lucrători au un contract oficial de lucru. Peste 50 de companii mari au fost uh, descoperite de ITUC în urma unei uh, anchete ca având sub 6% angajați cu carte de muncă. Majoritatea lucrătorilor sunt uh, captivi în condiții de uh, muncă uh, nesigure, cu joburi, uh, cu lucruri de muncă nesigure, în condiții de sărăcie. Anul acesta sărbătorim 70-a uh, aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului <clears throat> și Organizația Internațională a Muncii uh, va împlini 100 de ani uh, anul viitor. De aceea trebuie să spunem încă o dată că pacea socială nu se poate baza decât pe echitate socială. În săptămâna trecută eram la sediul Aviva, la Londra, unde a fost lansat un studiu al drepturilor omului în context corporatist și acest studiu a arătat că nicio companie verificată nu a putut să demonstreze că este angajată în plătit, plătirea lucrătorilor cu salarii suficiente pentru un trai decent. Numai 3% dintre uh, companii au uh, alocate fonduri pentru despăgubiri în cadrul unor plângeri privind încălcarea uh, regulilor uh, drepturilor omului. Companiile multinaționale operează prin relații contractuale într-o rețea netransparentă de furnizori, ceea ce îi face imuni în fața răspunderii juridice. Și deci nu uh, sunt implicate despăgubirea celor uh, uh, despăgubirea victimelor sau pedepsirea celor implicați. Ca un rezultat al acestui fenomen, lucrătorii și familiile lor sunt din ce în ce mai neîncrezători în uh, fenomenul globalizării și în principiile democrației în sine. Majoritatea oamenilor vor garantate drepturi uh, de muncă care să stea la baza uh, comerțului global mai mult de 9 din 10 oameni doresc mai, uh, reguli mai stricte pentru corporații și pentru răspunderea acestora. Se dorește uh, oficializarea uh, activității la negru în lanțurile de furnizare și asigurarea protecției sociale universale. Știu că se vorbește de o supra-legalizare, supra-reglementare a drepturilor omului, dar cred că în acest context statul de drept trebuie să fie pus în centrul globalizării. Abia aștept să aud și care este părerea celorlalți vorbitori despre acest subiect. Am auzit că și guvernul Ecuadorului este reprezentat aici, deci chiar uh, aștept cu interes ca acesta să ia cuvântul. consultant in ethical business and sustainability. Consultant în etică de afaceri și durabilitate, cofondator al Peace Startup Foundation, domnul Cano are acum cuvântul. Mulțumesc, mulțumim invitației trimise de Parlament, vă mulțumesc că mă ascultați. În introducere aș vrea să vă spun că reprezint uh, o firmă de consultanță. Noi lucrăm cu întreprinderile europene pentru a pune în aplicare uh, principiile referitoare la drepturile omului. Încercăm să găsim maniere, maniere astfel încât conducerea firmelor să respecte drepturile omului. Avem clienți în domeniul financiar, agricol, energetic, uh, întreprinderi europene care funcționează, care au filiale în America Latină. Colaborăm și cu organizații ale societății civile care doresc să-și construiască un cadru etic astfel încât firmele europene să respecte drepturile omului iar viziunea noastră se bazează pe o perspectivă practică de a firmelor europene care funcționează în țările latinoamericane. Trebuie să spun că prezentarea mea nu uh, reprezintă opiniile clienților noștri, ci experiența noastră și am încercat să extragem problemele comune și dificultățile cu care se confruntă firmele europene care funcționează în aceste contexte. Cu ce probleme se uh, confruntă când încearcă să, conf- să convingă, eu știu, parlamentele respective ca să ajungă la scenarii de politici publice în materie de drepturile omului. Prima idee în aplicarea uh, acestor procese trebuie să ne gândim dincolo de obligativitate și ne-am dat seama că uh, aceste cercetări de due diligence la firmele europene se referă la 4-5 motive care merg dincolo de obligativitatea formală a respectării drepturilor omului. În primul rând este relevanța pe care Uh, piața de capital o acordă acestei teme, ceea ce face ca întreprinderile europene să reacționeze la această cerere. Uh, întreprinzătorii pun întrebări care uh, pot să ducă la ceva. Iar piața muncii se schimbă mai ales în ceea ce privește uh, obiectivele mileniului, care acordă multă importanță aspectelor eti etice politicile publice ale unor țări au legislații specifice, ceea ce reprezintă un factor important și ne gândim și la regulamentul de protecție a datelor al Uniunii Europene, care este un element fundamental pentru a înțelege cât de relevantă este tema. Și în cele din urmă, acțiunea coordonată profesionistă a întreprinderilor care au înțeles că o manieră de a se apropa este să înțeleagă care sunt participanții, care este lanțul valorii valoric, ceea ce e mult mai greu decât un enunț abstract privind drepturile omului. Dar uh, firmele sunt uh, eu știu, mobilizate și de convingerea participanților privind relevanța protejării drepturilor omului. Ne gândim la consecințele la nivel înalt, care arată că e vorba de o temă foarte importantă și există și un fel de activism în interiorul firmelor care e condus de diversele domenii care răspund de corporația respectivă și care permită, eu știu, să se exercite o presiune asupra zonelor economice ale firmei. În este important să înțelegem că pentru noi firmele sunt un actor cheie și am vrea să mai menționăm și câteva provocări, provocările economice care sunt legate de punerea în aplicării a acestei chestiuni a drepturilor omului și de asemenea sunt și provocări culturale din perspectiva economică, sunt două uh, probleme. Calitatea informației care trebuie îmbunătățită și pe care o au întreprinderile și asta se referă la îmbunătățirea calității informației privind uh, conflictul social pe care îl pot genera marile proiecte. Trebuie să înțeleagă proiecte complexe și trebuie să se înțeleagă nu numai abuzurile, ci și tot ceea ce obiceiul motivurile care uh, există în spatele acestor abuzuri. Ne gândim la Brazilia, uh, de exemplu, acolo sunt foarte multe cazuri de încălcare a drepturilor, a drepturilor omului pentru că uh, lucrurile acolo nu au fost ceea ce ar fi trebuit să fie. Și dacă se înțelege acest lucru, dacă se înțeleg aceste obiceiuri, atunci firma poate să aibă alte acțiuni iar îmbunătățirea guvernabilității, uh, modul în care e gestionată țara respectivă are de asemenea un rol important. Trebuie să, înțelege, să înțeleagă modul uh, în care funcționează țări cum ar fi Mexic, Brazil, Columbia, Argentina. Trebuie informații concrete privind vulnerabilitatea teritoriilor respective, ceea ce este absolut important pentru firme, pentru că ele pot să înțeleagă dilemele cu care se confruntă atunci când vine vorba de funcționarea în aceste țări. Și încă un lucru important, toate aceste informații pot să fie accesibile pentru piețe dacă informațiile disponibile privind abuzurile sau privind aceste stagii nu fac parte din funcționarea pieței de capital, atunci nu vor face parte din modul în care se gândește uh, investiția respectivă. Analiștii care analizează piața și investivilor nu se gândesc neapărat la drepturile romului, dar ei au o gândire normativă și nu se gândesc la contextele complexe. De atunci e important să aibă informații relevante mai am de tras o concluzie foarte scurtă. În interiorul acestor firme există multe perspective culturale. Perspectiva culturală trebuie schimbată și anume această perspectivă uh, a conformității, să trecem la, de la versiunea conformității la versiunea aceasta de respectarea drepturilor omului. Firma se protejează pe sine în loc să protejeze drepturile omului, de schimbarea de perspectivă, după părerea noastră, este fundamentală. Cam asta pot uh, să spun eu până în acest moment. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Cano. And, uh... Mulțumesc, domnule Cano. Următorul este domnul Dominic Poatie, membru al Comitetului pentru Afaceri Economice al Adunării Naționale, Adunarea Națională a Franței. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor, îmi face o plăcere deosebită să vorbesc astăzi, în această zi aniversară a Declarației Drepturilor Omului, să vorbesc despre o, o luptă care a avut loc în Parlamentul francez în ultimii ani și care a dus la adoptarea în primăvara trecută a unei legi care în prezent pare să fie o activitate de pionierat la, la nivel mondial este legea de observat de, de, privind monitorizarea filmelor mamă la nivel mondial. Inițiativa a, apărut, a aparținut unor organizații non-guvernamentale, sprijinite și de sindicatele franceze, de o serie de universitari și de deputați din întreg spectrul, spectrul politic, dar axați în principal pe majoritatea parlamentară din legislatura trecută. Uh, Însă a existat sprijin parlamentar uh, dincolo de uh, apartența strictă la un partid sau altul. Uh, mediul de afaceri a fost destul de reticent, forțele conservatoare și cele neoliberale la fel au fost reticente, dar în final legea a trecut din cauza mobilității parlamentare, din cauza mobilității societății civile și a devenit o victorie democratică pentru țara noastră și probabil nu numai. Despre ce este vorba? E vorba de a preveni, așa cum propune ONU, ECD-ul, Comitetul Europeană, de a preveni încălcările drepturilor omului și încălcările legislației de mediu. Agresiunile împotriva mediului în lumea de astăzi devin uh, agresiuni împotriva comunității umane. Avem uh, demnitatea umanității în sensul persoanelor, a ființei umane și avem demnitatea umană în sensul respectării mediului. E important ca drepturile omului și uh, chestiunile de mediu să meargă mână în mână într-un singur discurs politico-democratic. Această lege, probabil uh, pentru prima dată, dă autoritatea unui judecător să intervină în, în astfel de chestiuni dispar practic aceste frontiere invizibile, ipocrite, între cei care dau un ordin și cei care îl execută. Că e vorba de transfer de bunuri în rețeaua agroalimentară, că e vorba de produse industriale, că e vorba de produse electronice sau de uh, contracte publice, de lucrări publice. Această corelație între cel care dă ordine și cel care de execută devine posibilă pentru că există acest plan de monitorizare menit a identifica nu doar ce face o firmă care își uh, delocalizează producția în tot felul de colțuri ale planetei, dar permite luarea de măsuri menite a preveni încălcarea drepturilor omului și uh, deteriorarea mediului înconjurător. Aceste drepturi ale omului și chestiunea mediului uh, au fost abordate în contextul perspectivei conturate de John Ruggie principii de altfel recunoscute pe plan național și internațional. Legea franceză aplică aceste principii într-o manieră progresistă, progresivă. Se începe cu firmele cu mai bine de 5.000 de angajați, 200 ceva în Franța, însă vizează cam două treimi din comerțul exterior al Franței, deci e un volum remarcabil și cei puternici trebuie să dea exemplul, să înceapă. E vorba de multinaționale importante, de origine franceză sau nu, dar care au uh, fie cartierul general, fie filiale semnificative în țara noastră. Mecanismul astfel introdus uh, creează o a treia voce între sistemele normative destul de irealiste, dacă ne gândim la complexitatea lanțurilor de producție la nivel mondial, și o poziție extrem de moale care se bazează doar pe bunăvoința corporațiilor. Există dispozitive create doar de uh, companii bazate pe voința proprie și care, conform legii, își mobilizează propriile resurse pentru a identifica și preveni astfel de riscuri. Companiile trebuie să vină cu soluții judecătorul analizează eficiența acestor soluții. Deci este o inovație legislativă care se bazează pe companii, dar care mobilizează autoritatea publică în calitate de arbitru. Cine poate să facă o plângere împotriva unei multinaționale care nu își realizează acest plan de monitorizare internă? oricine, orice comunitate locală de aici sau din orice alt colț al lumii care devine victimă acestor practici, sindicate, alte state, toate pot să se plângă unui judecător francez. O companie poate fi condamnată dacă nu are un astfel de plan de monitorizare sau dacă are un plan de monitorizare inadecvat. Și în caz de încălcări concrete, dacă dispozitivul nu a fost pus în aplicare, uh, lipsa sau lipsa, unui, lipsa totală sau lipsa unui sistem adecvat este luată în calcul în momentul în care se stabilește sancțiunea. Am depășit uh, obstacolul tradițional al extraterritorialității în acest context. Uh, asigurând o tranziție de la suverenitatea solitară la cea solidară, în sensul că se ia în calcul interesul altor state din lume. Legea a fost uh, adoptată în 2017, suntem în faza pilot pentru câteva sute de companii franceze și începând cu ianuarie 2019 ar putea să înceapă să apară jurisprudența pentru că legea va intra în vigoare. Aceasta este acum obiectul unor dezbateri la ONU, inspiră multe inițiative de acolo și, de asemenea, este luată în calcul de multe universități, există un dialog intelectual și politic pe marginea acestei inițiative franceze și vorbim de, de principii cum ar fi uh, coparticiparea, combaterea evaziunii fiscale, sunt principii care ar putea contura un model european de companie care să fie o adevărată forță în contextul mondializării și globalizării. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, uh, domnule Poatie. Dau acum cuvântul doamnei senator uh, Manuela Altava, membru al Comisiei pentru Afaceri Economice și președintă a Comisiei pentru Justiție în Senatul Spaniol. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. După cum știți, în iunie 2014, Ecuadorul și Africa de Sud au avut inițiativa de a aduce în Consiliu pentru Drepturile Romului problema elaborării unui tratat internațional privind întreprinderile și drepturile omului. Este o dată istorică pentru apărarea drepturilor omului. În Spania, Consiliul de Miniștri a aprobat pe 28 iulie 2017 un plan de acțiune național pentru firme și drepturile omului ca bază pentru principiile Națiunilor Unite privind firmele și drepturile omului. Pentru elaborarea acestui plan s-au făcut consultări între administrația publică, firme și societatea civilă într-o primă fază iar apoi s-au uh, extins pe, o perioadă de 2 ani și a urmat multă activitate de coordonare interministerială în ultimele luni. Obiectivul planului este să pună în practică principiile directoare ale Națiunilor Unite privind întreprinderile și drepturile omului, pe care Consiliul privind drepturile omului, prin rezoluția așa, l-a adoptat prin consens, după cum știți, în iunie 2014, rezoluția 17-4 a Consiliului Drepturilor Omului. Planul acesta arată angajamentul Spaniei pentru protecția drepturilor omului față de orice impact negativ pe care îl are activitatea firmelor asupra drepturilor omului. Situează Spania în grupul de țări care au practici foarte bune în acest domeniu. Apoi, în al doilea rând, contribuie la întărirea uh, avantajului competitiv al firmelor spaniole pe piața globală, pentru că au cadrul optim pentru a dezvolta operațiunile firmelor respective, respectând drepturile omului. Planul și se arată clar în text, este începutul unui proces continuu. Are o durată de trei ani până în iulie 2020 are instrumentele necesare pentru perfecționarea la și există o comisie de monitorizare a planului pentru, perioada, pentru a fi actualizat periodic. Ministerul Afacerilor Externe, Uniunea Europeană și Cooperarea Spaniolă sunt cei care își asigură rolul de coordonator al punerii în aplicare a planului. Aplicarea și dezvoltarea planului urmărește următoarele obiective. Realizarea unor acțiuni de sensibilizare și formare în materie de drepturile omului prin programe de, subvențiuni, de subvenții pentru uh, activități în acest domeniu, să contribuie la dezvoltarea capacităților în ceea ce privește întreprinderile și drepturile romului împreună cu alte state prin cooperarea la dezvoltare capacitarea personalului din serviciu extern al statului ca să respecte răspunderile firmelor și respectarea drepturilor omului, să aibă instrumente și acțiuni diplomatice, reprezentante permanente, oficine consulare, oficine tehnice de cooperare și centre de formare a cooperării spaniole cu exteriorul și să promoveze aplicarea efectivă a principiilor acestora în cadrul mandatului și activităților Consiliului Drepturilor Omului al ONU. Doamnelor și domnilor, este vorba de controlul respectării drepturilor omului uh, prin întreprinderile mari, mici și mijlocii. Uniunea Europeană trebuie să fie un punct de referință pentru toată lumea în ceea ce privește drepturile omului. În felul acesta, planul pe care îl prezintă Spania atenuează consecințele injuste care ar putea să apară din globalizarea fără reglementare, care a dus la asimetrii între state, comunități, persoane și corporații în ceea ce privește accesul la justiție și care poate să slăbească protecția drepturilor omului, mai ales în regiunile uh, sărăcite ale planetei. Încearcă să Uh, aducă, uh, să, să, să acorde ajutor uh, grupurilor de lucru ale Națiunilor Unite pentru a ajunge la un tratat obligatoriu care să atace impunitatea firmelor transnaționale și alte firme care au caracter transnațional. Implică în acest proces organizații internaționale, entități ale societății civile, comunități, persoane, uh, profesori universitari și alți actori relevanți care pot să aducă propuneri care să plece de la experiența pe care o au în apărarea drepturilor omului. Și în același timp, în, viitor, în vederea viitorului tratat, poate să ducă la crearea unor obligații internaționale pentru întreprinderile transnaționale în ce privește drepturile omului. Deci, doamnelor și domnilor, este vorba să mergem dincolo de cadrele actuale obliga voluntare privind răspunderea socială corporativă. Înseamnă un pas important și decisiv pentru a ajunge la un sistem economic care să garanteze plenar drepturile omului ale persoanelor, ale, și bunăstarea lor și, în concluzie, să pună capăt impunității companiilor transnaționale. De aceea noi considerăm clar că Uniunea Europeană și Spania sunt angajate clar față de aceste obiective și trebuie să ducă la un instrument obligatoriu juridic, obligatoriu pentru toate firmele naționale și transnaționale care să coopereze cu statele terțe, astfel încât instrumentul acesta să aibă, să aducă o plusvaloare reală privind respectarea principiilor directoare ale drepturilor omului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. Mulțumim, doamna Izabela Albornoz, șarje de aferi însărcinată cu afaceri a misiunii Ecuadorului la Uniunea Europeană, rezultatul celei de-a patra sesiuni a grupului de lucru interguvernamental al ONU privind instrumentul legal juridic uh, să mulțumesc foarte mult, vreau să salut pe toți participanții și europarlamentarii din parlamentele europene și parlamentul, uh, parlamentele naționale și de asemenea toți participanții. În numele Egoatorului vă mulțumesc pentru faptul că ne putem uh, spune ce s-a întâmplat în ce privește negocierea acestui uh, instrument obligatoriu. Vreau să spun că suntem recunoscători pentru rezoluțiile Parlamentului European care susțin implicarea țărilor membre ale Uniunii Europene în acest proces de negociere, ca și progresele care au fost menționate astăzi și care au fost adoptate de statele membre. Fără îndoială, Uniunea Europeană este un actor care poate să joace un rol important în procesul de negociere. Impactul anumitor activități realități ale impresiilor, al întreprinderilor transnaționale asupra drepturilor uh, omului este un fapt. Și dacă nu există norme obligatorii, nu e foarte bine, lucru, se, lucru care se vede în practică. De aceea, inițiativa de a adopta un asemenea instrument este foarte importantă, pentru că va duce la tratament corect al victimelor drepturilor omului. Mai mult decât atât, trebuie să ne gândim că 80% din bine, bună, bunurile și serviciilor din lume sunt produse într-un sistem de producție fragmentar, care merge eh, dincolo de mai multe frontiere și sisteme juridice. Aceste elemente fiind spuse, în iulie 2014, Ecuador și Africa de Sud au prezentat rezoluția 26 9 la cea 26-a sesiune ordinară a Consiliului Drepturilor Omului al onu prin care se uh, înființa grupul de lucru interguvernamental deschis, fără durată definită, până când uh, se va negocia un instrument internațional pentru dezvoltarea dreptului internațional al drepturilor omului privind activitățile întreprinderilor multinaționale. În conformitate cu practica Consiliului Drepturilor Omului, Ecuadorul este cel care prezidează acest grup pentru că a avut inițiativa. Din 2015 au avut loc patru sesiuni ale grupului de lucru. Cea de-a patra sesiune, care a avut loc în octombrie anul acesta, a fost uh, o sesiune cheie, pentru că pentru prima dată s-a negociat pe baza unui proiect de text care are 15 articole. Prima citire a proiectului acestui instrument s-a făcut după ce a fost prezentat de biroul uh, înaltului comisionar al ONU privind drepturile omului. În iulie anul trecut au participat toate statele interesate. Textul include principiile de bază ale dreptului internațional al drepturilor omului, ca și trimiteri la principalele obligații ale statelor și responsabilități ale întreprinderilor. Astfel, proiectul de tratat nu creează obligații noi, ci garantează punerea în aplicare eficientă a celor existente în dreptul internațional în cadrul încălcării drepturilor omului, mai ales în situații în care există obstacole jurisdicționale privind uh, faptul ca întreprinderile respective implicate în activități transfrontaliere să răspundă. Propunerea aceasta este o bază de negociere și ar trebui să fie întărită. Formularea are patru princip, axe principale. Prevenirea încălcării drepturilor omului în cadrul activităților comerciale cu un caracter transfrontalier, dreptul ca victimele acestor încălcări să aibă acces la justiție și la acțiune efectivă, cooperarea internațională pentru punerea în aplicare eficientă a instrumentului și mecanisme internaționale de monitorizare importanța primei lecturi a, și a negocierii a acestui proiect de tratat se adaugă la prezența a 95 de membri ai Națiunilor Unite, mai mult de 400 reprezentanți ai societății civile, care include mediul universitar, sectorul privat, sindicatelor, delegații ale organizațiilor internaționale, titulare ai mandatelor de proceduri speciale al Consiliului Drepturilor Omului, instituții naționale care se ocupă de drepturile omului, uh, legiuitori, europarlamentari, reprezentanți ai organizațiilor religioase și ale tuturor uh, bisericilor în general și multe organizații neguvernamentale care au statut de o organizație consultativă pe lângă Consiliul Economic și Social al ONU. Au avut loc 16 evenimente paralele la ONU. După cum vedem, este o temă care atrage mult interes trebuie să menționăm în special privind participarea peste 30 de experți din toate regiunile lumii care au comentat articolele proiectului de tratat. Între recomandările făcute și concluziile la care s-a ajuns uh, la cea de-a patra sesiune se include invitația ca toate statele și toți actorii relevanți să facă comentarii și propuneri pe marginea proiectului de tratat până la fin, sfârșitul lunii februarie 2019. Pe baza discuțiilor în timpul acestei a patra sesiuni a grupului de lucru comentariile și propunerilor care vor fi primite până la sfârșitul lunii februarie din anul viitor și consultările care vor avea loc pe parcursul acestui proces, președintele eh, raportor va pregăti o versiune revizuită a proiectului de instrument, aceea care va fi prezentată la sfârșitul lunii iunie 2019 pentru a fi discutat. A cincea sesiune a grupului de lucru se va concentra pe negocierile interguvernamentale directe pe versiunea revizuită a proiectului de tratat și pe protocolul uh, facultativ. Se va axa pe accesul la recursurile juridice și va promova cooperarea între entitățile naționale. Înainte de a cincea sesiune vor avea loc consultări informale cu statele membre ale ONU cu grupurile regionale, organizațiile interguvernamentale, mecanismele Națiunilor Unite și cu toți actorii relevanți și apoi vor fi consultări informale și o nouă pe o nouă versiune prin program, programul de lucru al celei de-a cincea sesiuni care va fi prezentată la momentul potrivit. Știm că procesul de negociere va dura câțiva ani, cum s-a întâmplat și cu alte instrumente multilaterale privind drepturile omului. O participare amplă este necesară pentru a face față problemelor globale care cer acțiuni concrete, consensuale și eficiente. Și dacă societățile sunt interconectate, frontierele reprezintă o barieră pentru protecția drepturilor omului. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. And, uh... Mulțumim foarte mult. Acum uh, trecem la reprezentanții parlamentelor naționale. Avem uh, patru persoane care au cerut să intervină din partea parlamentelor naționale. Am să încep cu dânsii. Domnul Bachelar de Vascontelos, Pedro Bachelar de Vascontelos din Portugalia. Vă rog, aveți cuvântul. It is not working. Please. Muito obrigado. Uh, muito obrigado. Uh, <clears throat> tive a oportunidade de participar há cerca de um mês, em outubro, uh, numa iniciativa promovida pela presidência uh, austríaca. În, am avut posibilitatea să particip în timpul președinției austriece a Consiliului în, la Viena la o reuniune pe această temă. Tema era Uh, ce se întâmplă cu drepturile omului fundamentale la nivel național în statele membre ale Uniunii Europene. Dezbaterea s-a concentrat pe dificultățile pe care le au pentru garantare aplicării juridice a normelor care se referă la drepturile consacrate în Carta Drepturilor Omului într-o anumită manieră, a trecut uh, în al doilea plan o problemă centrală a vieții naționale uh, europene și a vieții internaționale a, cărții, a Cartei Drepturilor Fundamentale. Care este elementul esențial al cartei? Este, de fapt, faptul că este universală și uh, faptul că drepturile uh, omului sunt indivizibile. Uh, pentru că este menționată în primul document al drepturilor omului, care în structura sa trece dincolo de divizarea clasică între drepturi și libertăți, drepturi civile și libertăți, și cele cunoscute sub numele de drepturi sociale, economice și culturale. Iată de ce este, când vorbim de aplicarea cartei, trebuie să nu ne gândim la uh, realitățile pe care le reprezintă cazurile juridice. Nu putem să le lăsăm deoparte. Este o istorie foarte tristă privind Cartea Drepturilor Fundamentale. Erau, uh, a devenit obligatorie din anul 2009, dar nu a fost luată în serios uh, de o parte din instituțiile din statele membre. N-a fost luată în serios nici de instituțiile europene. De ce? pentru că tratatul uh, bugetar a fost considerat uh, în mod natural ca un instrument care, ofer- care are o forță juridică obligatorie superioară a Cartei Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană. Uh, așa încât, în concluzie, aș spune că noi, bieții europeni în general, suntem victimele victoriei acestei false încrederi în globalizare, acestei false credințe a globalizării, care Eh, face ca societățile noastre să se întoarcă în perioada eh, capitalismului salbatic și a Angliei lui Dickens, pentru că a triumfat eh, această credință falsă față de provocările politice legate de austeritate. Lucrul acesta a fost intens, trac, tragic față de europeni este necesar să înțelegem acest lucru, pentru că altfel va fi foarte greu să putem aplica cu demnitate și cu respect drepturile fundamentale în statele membre ale Uniunii Europene și în restul lumii. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează Manole Petre Florin din România. Uh, s-a vorbit aici despre inegalități, drepturile omului și mediul de afaceri. În acest context s-a pus semnul legal între drepturile omului și drepturile muncitorilor. Este corect în opinia mea, dar incomplet. Pentru că drepturile omului înseamnă și drepturile, drepturile celor excluși uh, din piața muncii, pentru că nu au fost incluși egal în sistemul de educație sau pentru că sunt diferiți. O să vă dau un exemplu concret, valabil din păcate atât în Uniunea Europeană cât și în afara sa, și anume comunitatea romă. Angajăm muncitori exclus romi, nu este doar un anunț de angajare din istoria recentă a societății în care trăim, dar din păcate și din prezent. Și spun asta ca parlamentar, dar și ca etnic rom. Fac instituțiile europene ceva pentru a combate asta? În opinia mea, da. Fac statele membre ceva pentru a combate asta? În opinia mea, mai mult sau mai puțin, da. Fac companiile, marile companii, ceva pentru a combate asta? Unele da, dar cele mai multe, în opinia mea, nu. De aceea cred că marea provocare este ca instituțiile europene, statele membre și marile companii să lucreze împreună nu doar pentru respectarea drepturilor omului, ci și pentru promovarea lor în favoarea celor excluși. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumim foarte mult uh, domnului Petre Florin. Urmează domnul uh, Rasmus Nordovis, spune domnul președinte, nu se citește foarte bine de pe hârtia pe care am din Danemarca. Mulțumesc. A, aproape ăsta era numele meu. Mulțumesc mai întâi de toate autorilor prezentărilor de până acum. Au fost extrem de interesante. Am urmărit îndeaproape, domnule Poitier, inițiativa legislativă din Franța și acum încercăm să adoptăm o lege similară în Parlamentul danez. Lupta e grea, dar sper că vom reuși. Uh, e important acum să, să vedem uh, ce fac uh, ceilalți partenerii noștri, pentru că e un argument bun să spunem, uitați, în Franța s-a făcut asta și s-a realizat așa ceva. În acest moment, avem nevoie de instrumente juridice cu forță obligatorie, nu ne mai trebuie doar linii directoare și sugestii, le-am tot avut, dar când ai corporații mai puternice decât un stat mititel, atunci chiar ai probleme. Mă gândeam la acest grup de lucru pentru instrumentele juridice cu forță obligatorie. E important ca parlamentele naționale, noi, să punem presiune asupra guvernelor naționale. Luăm notă de rezoluțiile votate de Parlamentul European, dar dacă ne uităm ce fac statele membre, vedem că uh, situația nu e deloc fericită. Ne-am încercat uh, să, să, să aducem la masa negocierilor pe cei din guvernul danez și și asta a fost greu trebuie să existe presiune din partea Parlamentului European, din partea Parlamentelor Naționale, în direcția adoptării unor instrumente juridice cu forță obligatorie, pentru că timpul pentru, doar pentru linii directoare și recomandări a trecut. Mulțumim foarte mult. Urmează Eleni Stamayaki din Grecia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. În decembrie 2000, la Nisa, în Franța, s-a semnat Carta Drepturilor Fundamentale. Conform acestea, drepturile angajaților sunt protejate la fel ca și drepturile omului. Conform cartei, dreptul la muncă este protejat, se interzice munca forțată, se asigură dreptul la muncă, dreptul la asistență socială, se interzice munca copiilor și se protejează tinerii muncitori. Echilibrul între viața profesională și cea privată, de asemenea, este asigurat în sensul de maternitate. În legislația greacă, orice formă de discriminare directă sau indirectă pe motiv de gen, de sex, este interzisă în caz de maternitate nu poți fi concediat și, de asemenea, persoanele au dreptul la concediu parental după nașterea sau adoptarea unui copil. De asemenea, și tatăl poate să ia concediu de creștere a copilului, astfel nu doar femeile uh, uh, trebuie să se îngrijească de copii. Uh, Ministerul de resort din Grecia a introdus recent un concediu special de maternitate și alăptare și îngrijirea copilului. Din nefericire, aceste dispoziții nu se aplică cuplurilor de același sex. Și nu se aplică nici celor care trăiesc în parteneriat civil avem o serie de condiții la nivel național care prevăd drepturile angajaților, care statuează, însă aceste drepturi, iată, sunt încălcate. Și aș dori aici să mă refer în special la faptul că mulți angajați cu nivel redus de calificare lucrează sub tensiune permanentă, nu au nicio garanție a păstrării locului de muncă, nu au nicio garanție că vor găsi un alt loc de muncă în caz de concediere. Vorbim de persoane care lucrează în, în anumite co- companii. Constantina Cuneva știm că a fost atacată la locul de muncă, era membru de sindicat în asociația îngrijitorilor, iar legislația existentă ia în calcul doar contractele specifice. Noi am încercat să eliminăm acest regim de subcontractare. Stiriu, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να επανέλθουν. E un principiu statuat și de Curtea Europeană de Justiție. Contractele colective uh, vor fi readuse pe tapet și se vor lua toate măsurile necesare pentru a proteja drepturile angajaților. Vorbind de drepturile omului și de societățile comerciale, trebuie să discutăm chestiunea protecției acordate celor din grupurile vulnerabile, femeilor, persoanelor cu dizabilități, celor din comunitatea LGBT și celor mai uh, în vârstă de în vârstă de peste 50 de ani și, de asemenea, drepturile persoanelor <clears throat> la locul de muncă și în afara acestuia. Vă mulțumesc! Ultimul pe listă, ultima pe listă, doamna Rosa Aldea din Spania. Grazie. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea pe care ne-o dați să participăm la această subcomisie. Vreau să spun că în a patra reuniune a grupului de lucru interguvernamental care a avut loc la Genevra, Geneva, la Geneva la începutul lui octombrie, Uniunea Europeană a participat foarte activ și foarte constructiv la sesiunile acestui grup de lucru. Spania a intervenit în această sesiune vorbind în numele victimelor și a arătat uh, ce activități fundamentale desfășurarea apărătorii drepturilor omului. Mijloacele de comunicare, independență și instituțiile naționale de protecție a drepturilor omului sunt vocea celor care au fost victimele încărcărilor uh, drepturilor omului. Dacă ne gândim la planul național adoptat în Spania, ne gândim și la rolul apărătorilor drepturilor omului și privind accesul victimelor la uh, mecanismele care le oferă reparații. Mulțumesc foarte mult! Uh, thank you very much. Is there anybody else? Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Dumneavoastră reprezentați ONG-urile. Am două persoane pe listă. Doamna Adriana Espinoza reprezentanta Coaliției Europene pentru Justiție la nivel corporatist. Mulțumesc, domnule președinte. În lumina celor auzite pot să vă spun că suntem cu toți de acord că o provocare cu care ne confruntăm astăzi este nevoia de a asigura respectarea drepturilor omului în activitatea de zi cu zi la nivel mondial a marilor corporații, a corporațiilor. Mă bucur că aceste instituții europene și membrii parametrilor Naționale sunt prezenți astăzi aici pentru că avem o ocazie unică de a, de a soluționa aceste probleme. Legea franceză prezentată de domnul Poitier a schimbat foarte mult lucrurile. Este prima lege la nivel mondial <clears throat> care a instituit obligativitatea marilor corporații de a asigura respectarea drepturilor omului în activitățile lor dincolo de frontierele țării. Franța însă nu mai e acum un caz izolat. Tot mai multe state europene încep să discute sau să aibă în vedere o legislație care impune această obligație a corporațiilor de a analiza componenta de drepturile omului în întreg lanțul lor de aprovizionare. Astfel, corporațiile trebuie să ia măsurile de dirigență obligatorie în conformitate cu liniile directoare ale Națiunilor Unite adoptate și de Uniunea Europeană în 2011. În Elveția există un proces legislativ privind această legislație referitor la obligația corporatistă, care este sprijinită de organizațiile sociale și de mediul de afaceri. Olanda și Austria discută legislație referitoare la munca copiilor, în special în sectorul textilelor. Guvernul german are în vedere, de asemenea, legislație cu forță obligatorie, cerând diligență obligatorie din partea corporațiilor. Aceste state, practic, răspund unui apel social consumatori, sindicate, societatea civilă și chiar anumite companii uh, cer reguli în acest sens, anume reguli care să, folose, să silească mediul de afaceri să respecte drepturile omului, din Finlanda până în, în celelalte colțuri ale Europei. Iată, tot mai mult sprijin pentru acest tip de legislație, pentru că, <clears throat> în primul rând, se accentează pe prevenție și, pe de altă parte, oferă acces sporit la justiție victimelor abuzurilor corporatiste. Este un instrument extrem de util pe care unii încep să utilizeze și alții îl cer cu tot mai multă vigoare. În acest moment, într-adevăr, o serie de state și chiar de corporații uh, uh, deschid noi posibilități și dacă ceilalți nu vor să rămână în urmă, vor trebui să se alăture acestui demers încercarea de a crea o economie mai echitabilă, adoptând reguli obligatorii pentru corporații. Vă mulțumesc foarte mult! doamna Debbie Stothard din uh, Burma este alături de noi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu lucrez foarte mult pe teren cu comunitățile asiatice și constatăm că încălcările drepturilor omului în domeniul uh, afacerilor devin uh, tot mai răspândite și mai grave. Deci apreciem cu adevărat că vă concentrați pe acest subiect, chiar și în Myanmar, unde situația este uh, brutală, este genocidă acolo. Totuși uh, ne preocupă uh, și încălcările drepturilor omului de acest tip. Plan, um, planul um, Uniunii Europene de acțiune regională este absent, nu avem planuri de acțiune, nu are nici uh, România un plan uh, în acest sens care va prelua președinția Consiliului anul viitor. Poate că e nevoie să ne gândim dincolo, într-adevăr, de orientări voluntare și să trecem la adoptarea unui model precum al uh, legii Uh, pe care Franța tocmai a adoptat-o, Due Diligence Law, și să ne gândim la drepturile uh, lucrătorilor la nivelul ONU se lucrează la un instrument obligatoriu din punct de vedere legal <clears throat> care să asigure respectarea drepturilor uh, lucrătorilor și ajută statele care doresc să impună respectarea drepturilor omului să o facă în limitele propriilor granițe. Vreau să vă spun că, din păcate, participând la întâlnirea de la Geneva uh, a grupului interguvernamental care redactează instrumentul ONU, am fost dezamăgită să văd că reprezentați, reprezent, uh, reprezentanții Uniunii Europene au uh, pus piedici activității de negociere și asta vine în contradicție cu valorile europene și cu uh, voința Parlamentului European. Apreciem ceea ce se face la și prin intermediul diverselor instituții pentru a urmări punerea în aplicare și respectarea obligațiilor legate de drepturile omului în contextul afacerilor, trebuie să spun că în privința acordurilor de investiții și acordurilor comerciale este ca în vestul sălbatic. De ce spun asta? În 2016, ombudsmanul a uh, găsit Comisia Europeană vinovată pentru um, faptul că nu a uh, realizat valoarea de impact pentru acordul cu Vietnam. După 2 ani, anul acesta, acordul privind uh, protecția investițiilor, din nou uh, eșuează în protejarea drepturilor omului, deși se știe faptul că în ultimele 18 luni autoritățile vietnameze au lansat una dintre cele mai ample uh, campanii împotriva drepturilor omului și a promotorilor acestora. Trebuie de aceea să av, um, reluăm întregul proces de negociere a acestui acord comercial de protejare a investițiilor. Am să închei cu o critică foarte puternică a mecanismului de reglementare a conflictelor în ceea ce privește investițiile. S-a abuzat acest mecanism pentru a proteja companiile și pentru a le permite să nu își îndeplinească uh, Uh, obligațiile privind drepturile omului, inclusiv prin neplata compensațiilor. Atunci când companiile spun că au dreptul să nu plătească pentru încălcarea drepturilor omului, trebuie să ne amintim că atunci când sclavia a fost abolită în Europa, negustorii de sclavi au primit compensații pentru pierderile suferite, pierderile economice și nu putem permite în uh, ziua de astăzi să se mai întâmple așa ceva în nicio regiune din lume. Uh, Dragi colegi, mai avem un uh, parlamentar care dorește să ia cuvântul acum, al Alberto Airola, membru al Parlamentului Italian. Vă rog, aveți cuvântul. Buongiorno, grazie. Sono anche vicepresidente della Commissione di Bună ziua! Sunt și vicepreședinte al uh, Comitetului pentru Drepturile Omului, recent înființat în Parlamentul nostru și sunt complet de acord și salut uh, acțiunile promovate de Franța în ceea ce privește impunitatea companiilor de uh, companiilor multinaționale care sunt uh, acum obligate să respecte drepturile omului. Ca și colegii din Portugalia și Danemarca, cred și eu că trebuie să modificăm punctul de vedere, să trecem de la orientări voluntare la instrumente legislative obligatorii. Asta se, uh, această nevoie se simte mai ales în relațiile dintre companiile multinaționale și țările africane, statele de acolo. se află în situații um, uh, statele și companiile din acele regiuni uh, sunt în situația de a încălca grosolan drepturile omului, companiile multinaționale își vând produsele către acele state trebuie să luăm atitudine față de aceste companii care nu respectă nici drepturile omului, nici drepturile lucrătorilor pe care îi angajează și, sigur, în colaborare cu Uniunea Europeană, trebuie să punem capăt acestui tip de situații care duc până la un fel de sclavie a zilelor noastre. Trebuie să ne asigurăm că guvernele noastre lucrează împreună pentru a putea fi eficienți în lupta împotriva acestor companii. De aceea, cred că e foarte important să ne concentrăm eforturile pe acest front. Da, dați-mi voie să adaug și eu, dragi colegi, <clears throat> că în ceea ce privește așa numiți noi membri ai Uniunii, statele din centrul și estul Europei, există provocări serioase uh, în relația dintre drepturile omului și investiții din partea unor multinaționale care după integrarea acestor state, după aderarea lor, au venit în aceste țări și au uh, tratat lucrătorii inechitabil. E, vedeți, e important că aceste lucruri se întâmplă chiar și în Europa, nu numai în țări terțe, din alte părți ale lumii. Și acum, pentru un minut și jumătate, fiecare va dau cuvântul dumneavoastră, membrilor panelului. În aceeași ordine. în aceeași ordine în care am început. Doamna Sha- uh, Sahan. Mulțumesc și vă mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile pe care le-ați făcut. <clears throat> Sunt mă alătur și eu uh, celor spuse de reprezentantul Portugaliei în legătură cu capitalismul sălbatic. Într-adevăr, asistăm la o modificare a modelului uh, de furnizare care schimbă și viața oamenilor. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care au vorbit pe, pentru că au descris foarte elogvent ceea ce se întâmplă. Nu e vorba doar de lucrătorii cu calificări reduse, e vorba de toți cei care doresc să intre pe piața muncii, de cei care nu reușesc să obțină un contract legal, oficial. A fost de asemenea foarte încurajator să aud că mai mulți parlamentari sunt inspirați de legislația din Franța, noua lege Due Diligence Act. Companiile franceze continuă încă să facă profituri. Eu sper că le și împart cu muncitorii și asta nu o să aducă de suferit uh, economiei Franței. Și putem spune, fără teamă de a greși, că dacă cerem companiilor să ia măsuri preventive, nu este neapărat așa o cerință radicală. Practic, nu cerem decât să se pună capăt unui avantaj competitiv pe care unele companii îl au din cauza că nu respectă drepturile omului, iar cele care respectă drepturile omului sunt puse în inferioritate. Deci, Practic încercăm să, să creăm, să asigurăm condiții egale pentru toată lumea. De asemenea, sunt de acord cu prietena mea, Vicky, care a spus că trebuie să ascultăm pe toată lumea, să ascultăm fiecare voce. Există foarte multe bune practici despre care am uh, auzit în această dimineață și sper să mai aud de la dumneavoastră. Anu? Nu. Eh, Mulțumesc foarte mult. Foarte multe intervenții s-au referit la nevoia de a avea acorduri obligatorii. Înțelegem uh, din experiența noastră de sec- cu sectorul privat ar fi util pentru firme în măsura în care ar putea să hotărască ceea ce firmele numesc liniile roșii ale acțiunii. Dar fără un asemenea tratat apar și probleme legate de guvernanța globală, unde nu e foarte clar ce țară are puterea suficientă pentru a duce la un scenariu obligatoriu. Cred că, de fapt, repetăm uh, ceea ce se construiește la ora actuală, adică niște standarde minime, iar în acest sens drepturile omului la nivel global vor fi în continuare importante. Vreau să spun că ideea de a avea un, contra, un contract fără tratat, uh, așa cum reiese și din cele spuse de Spania, Germania și Franța, se pune accent pe viitor și nu pe trecut în ceea ce privește răspunderea uh, referitoare la drepturile omului iar în practica întreprinderilor, drepturile omului uh, și în ce privește drepturile omului, trebuie să vedem care sunt bunele practici ale întreprinderilor, ale parlamentelor. Cred că sunt firme care pe baza trecutului lor complex, uh, au un rol activ în procesul de due diligence și și-au schimbat uh, modul de a acționa. Deci trebuie îmbunătățită calitatea modelelor uh, de impact, nu numai impactul negativ, ci și cele pozitive. Iar aici, relația drepturilor omului cu durabilitatea, cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului, uh, trebuie să ne gândim la acest lucru, pentru că sunt, se pot transfera asemenea procese foarte bune în alte contexte. Mulțumesc foarte mult! Iar acum, membru Parlamentului francez, Dominic Poitier. Mulțumesc pentru această dezbatere pasionantă se referă la ritmul în care trebuie să adoptăm aceste principii internaționale obligatorii, care trebuie să devină obligatorii în Europa și la ONU. Cred că trebuie să apăsăm piciorul pe accelerație. Respectul drepturilor omului, drepturilor omului este un factor de pace și pentru continuitatea pentru viitor, care trece prin respectul drepturilor omului și al uh, mediului. Dacă aici Europa poate să câștige în economia viitorului, să adoptă foarte clar principiile așa cum le-am adoptat și noi în Franța. Sunt absolut convins. Deci nu există jumătăți de măsură sau ezitare sau uh, eu știu în ce privește materialele rale, drepturile copiilor. Trebuie adoptate aceste uh, principii. Între firmele din Franța vin la mine și îmi spun că au cel mai bun plan de monitorizare în cu cea mai bună întreprindere. Se creează o dinamică nouă care trebuie pusă în aplicare. Este dinamica viitorului. Este aceeași dinamică care a funcționat în secolul XVIII în lupta împotriva sclavii, sclaviei deci trebuie să ne gândim de fiecare dată. Revoluțiile acestea au adus o prosperitate nouă, un salt tehnologic, măsuri de corecție, măsuri de prevenire. Cred în capacitatea lumii întreprinderilor să se inoveze, asumându-și aceste riscuri pe care le corectează. Deci vreau să avem un model european al firmei care, uh, e, pentru care etica să fie un factor de conducere în viitor, o putere economică uh, alături de puterea politică care să dea globalizării o figură mai umană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul senator Altava, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să pun o întrebare scurtă privind uh, colegul din România care se refera la faptul că există locuri în anumite întreprinderi unde nu se permite uh, uh, angajarea populației rome. În Constituția spaniolă se interzice acest lucru. Pentru noi, populația din România în Spania este extrem de importantă. Este extrem de importantă și are aceleași drepturi uh, ale muncii pe care le are orice alt lucrător în ce privește drepturile economice, sociale și de asigurări sociale. Apoi, vreau să le spun colegilor că sunt multe maniere de a rezolva problema. O problemă vitală și importantă care trebuie să se refere în primul rând la persoane. Spania a ales o soluție. O soluție care este extrem de importantă, care vine din consens și există deci uh, voința adevărată de a o pune în aplicare pentru că vine de la operatorii juridici economici, de la sindicate, de la asociațiile de firme, de la, din mediul uh, academic și așa mai departe. Și dorim ca într-un fel sau altul să ajungem să uh, punem în aplicare Uh, acest tratat uh, care, la care să participe toate statele. Pentru toată lumea este important ca pe tot uh, lanțul activităților de lucru să se respecte drepturile omului. Societatea spaniolă este extrem de exigentă și cere, a cerut întotdeauna un comportament responsabil din partea firmelor. Iar strategiile acestor firme au fost puse în aplicare prin aplicarea drepturilor omului. Sunt multe firme mici și mijlocii care în statutul lor, dincolo de principiul conformității, au inclus planul de acțiune național pe care l-am menționat. Cam asta este tot. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna Albornoz are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult! După cum știți, Ecuadorul uh, poartă răspunderea negocierilor al tratatului obligatoriu Eh, avem un loc privilegiat aici și mulțumesc Parlamentului European că ne-a invitat ca reprezentanți ai legiuitorilor și reprezentanți ai cetățenilor europeni, vă rog foarte mult să le cereți guvernelor dumneavoastră să participe mai activ la procesul de negociere la ONU al instrumentului obligatoriu și fac acest lucru pentru că sunt convinsă că Uniunea Europeană, statele membre care au foarte multă experiență în acest domeniu, poate să aducă foarte mult la dezvoltarea dreptului public uh, internațional în această materie. Vă fac uh, invitația de a participa activ la forumul nostru. Noi vrem să promovăm consensul. Consensul este fundamental pentru ca normele să intre în vigoare și să se aplice. Este o sarcină extrem de importantă, deci este invitație pentru Uniunea Europeană să participe mai activ la procesul de negociere a acestui important instrument juridic internațional. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru toate contribuțiile ale parlamentarilor și europarlamentarilor. Cred că a fost o sesiune foarte bună și am contribuit foarte bine la sărbătorirea Declarației Drepturilor Omului a Națiunilor Unite. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc! iniziamo questo terzo panel, eh, come sapete riguarda il sviluppo sostenibile. Începem această a treia componentă a ședinței noastre de astăzi, dezvoltarea durabilă și drepturile omului. Avem plăcerea și onoarea de a avea alături de noi pe domnul Ai Weiwei. L-am invitat să vorbească pe această temă a dezvoltării durabile și a drepturilor omului. După cum ați văzut, în cursul dimineții am uh, discutat cu toții despre Declarația Universală a Drepturilor Omului și vedem drepturile omului ca pe o componentă fundamentală a societăților democratice. La fel de important este și libertatea de expresie și rolul culturii într-o democrație. De aceea am plăcerea de a da cuvântul unui oaspet atât de important, domnul Ai Weiwei, este un artist chinez, sculptor, fotograf, realizator de film și critic sociocultural. Prin activitatea sa a contribuit în mod permanent la structurarea dezbaterii publice, mai ales pe tema drepturilor omului și a democrației. Așa că îi mulțumesc că a venit să fie astăzi alături de noi la această dezbatere pe tema drepturilor omului și acum îi dau cuvântul. Vă mulțumesc! Domnilor și domnilor, centrul drepturilor omului se află întrebarea ce înseamnă să fii o ființă umană. Asta are implicații specifice, conștiința de sine și acțiunile întreprinse pentru a promova demnitatea umană. Acestea dau un sens unic conceptului de umanitate. Conștiința de sine, acțiunile umane se manifestă în jocul dintre gândirea individuală și limbaj și, pe de altă parte, societatea în general. Dreptul la educație și dreptul la asociere și liberă expresie creează un mod de gândire care îți dă posibilitatea să te exprimi și îți garantează acest drept. Dacă renunțăm la eforturile de a promova demnitatea umană, renunțăm la semnificația uh, uh, ființei umane în sine, și când nu mai apărăm drepturile omului, renunțăm la propriile noastre principii morale. Rezultatul este duplicitate, corupție tiranie, acțiuni necugetate, crize umanitare, după cum vedem astăzi în lume. Au trecut mai bine de două secole de când conceptul de drepturi al omului a fost propus pentru prima dată. De atunci s-au parcurs diferite etape de dezvoltare istorică și lumea s-a schimbat enorm. În Europa, care cândva era o serie de state colonialiste autocrate, am văzut o transformare către o societate democratică cu tendință capitalistă, un cadru democratic și un mecanism care protejează drepturile individuale. În noua ordine mondială și alte societăți uh, trec prin schimbări structurale, iar conceptul de drepturile omului se confruntă cu provocări uh, majore. Acestea nu țin de diferitele etape de dezvoltare socială, de diferențele între nivelul economic și social și de concurența pe plan economic. Acestea decurg și din înțelegerea diferită a conceptului de drepturi ale omului, pentru că înțelegem în mod diferit demnitatea umană, moralitatea, responsabilitatea, interpretăm în mod diferit și aplicăm în mod diferit principiile fundamentale uh, ce țin de drepturile omului. În prezent, eh, șubrezim aceste drepturi fundamentale și umanitarismul în esență. Dreptul eh, moral, practic, de a exercita aceste drepturi care ne revin. Istoria ne arată că eșecul moral este însoțit de fenomene nedorite, vizibile peste tot. Criza refugiaților se înrăutățește pe zi ce trece. Sunt 70 de milioane de refugiați care au fost siliți să-și părăsească căminul din cauza războiului și sărăciei. Mediul înconjurător este deteriorat în mod constant, echilibrul ecologic este tot mai fragil. Există conflicte armate locale și crize politice, instabilitatea regională e tot mai acută, regimele autocratice își impun în mod brutal propria voință, iar guvernele democratice sunt în declin. Expansiunea sub un cadru unei ordini naționalist-capitalistă nu face decât să crească decalajul între săraci și bogați. Practic niciodată modul în care înțelegem lumea din jur nu a diferit mai mult decât în prezent. În multe țări și regiuni din lume, sunt oameni care nu au acces la educație, nu au acces la informații, nu pot comunica în mod liber, nu pot să-și exercite imaginația și creativitatea în slujba propriilor idealuri individuale și sociale. Nu beneficiază de libertatea de religie și de libertatea de asociere. Aceste drepturi amenință autocrația și autoritarismul, de aceea, în multe țări, avocații au fost aruncați în închisoare, jurnaliștii au dispărut, au fost asasinați, Cenzura a devenit omniprezentă, organizații religioase și non-guvernamentale au fost suprimate în mod brutal. Există regimuri corupte care scot bani frumoși din vânzarea de arme, există dictaturi care beneficiază de sprijinul tacit al națiunilor capitaliste. diferendele de ordin religios, disputele etnice, disputele regionale, toate nu fac decât să facă jocul unor instincte primare. Logica e simplă. Dacă șubrezești drepturile individuale, întărești controlul guvernamental sau controlul elitelor dominante. Asta înseamnă că există persoane care nu mai au dreptul la viață, uh, trăiesc în frică, nu mai au dreptul la liberă expresie, și nu mai au dreptul de a se dezvolta în mod liber. Conceptul de drepturi ale omului trebuie revizuit. Discuțiile pe marginea drepturilor omului se axau pe relația unidimensională între drepturile statului și drepturile indivizilor. Însă acum, când vorbim de drepturile omului, vorbim de relații pe planuri multiple, multidimensionale nu mai contează dacă vorbim de drepturile individului sau dacă vorbim de intențiile unor entități politice sau grupuri de interese. Nu se mai poate face o separare între aceste domenii. Spre deosebire de situația din trecut, condițiile existenței umane acum sunt definite de o interdependență la nivel global. Dreptul copiilor la educație, dreptul femeilor la protecție, dreptul la protecția mediului, dreptul mediului de a fi protejat de altfel, toate acestea țin de supraviețuirea rasei umane. Toate acestea sunt componentele esențiale care trebuie avute în vedere când discutăm conceptul de drepturi ale omului. Pe măsură ce știința și tehnologia evoluează, statele autoritare limitează libertatea personală de dragul contraterorismului și de chipurile pentru a păstra stabilitatea, intensificând manipularea psihologică și subjugarea pe toate planurile. Acesta e un lucru care trebuie combătut. Prin controlarea internetului, cu ajutorul tehnologiilor de recunoaștere facială, statele autoritare continuă să controleze populația, folosind uh, frica ca instrument venit a elimina grupurile politice adverse sau care afirmă libertatea umană. Controle similare sunt impuse, într-o măsură sau alta, în diferite părți ale lumii. În aceste condiții, nu s-a ajuns la un consens pe marginea ceea ce înseamnă drepturile omului discuția devine extrem, extrem de limitată. Au ajuns drepturile omului să fie o chestiune de-a dreptul vetustă și goală de conținut. Europa, Statele Unite, Rusia, China, în prezent și alte guverne produc, dețin și vând arme. Dacă nu punem capăt acestor practici nefericite care cresc șansa de conflict armat, atunci degeaba discutăm despre drepturile omului, ne amăgim ne mințim pe noi înșine. La fel, dacă nu punem punct expansiunii globale a capitalismului, dacă nu punem capăt penetrării omniprezente a capitalului, dacă nu punem capăt subminării de către guvernul autoritare a tuturor instinctelor naturale umane, degeaba discutăm de drepturile omului și vom plăti scump pentru un astfel de eșec. Drepturile omului sunt valori comune. Ele nu țin de un individ anume, nu țin de o anumită parte a lumii. Sunt valori care aparțin umanității în ansamblul ei. De aceea, când drepturile unui individ în orice societate sunt încălcate, demnitatea întregii umanități este pusă sub semnul întrebării. La fel, doar atunci când asigurăm respectarea drepturilor unui grup într-o regiune sau alta, doar atunci putem vorbi de mântuire pentru întreaga rasă umană. Însă n-am ajuns la un consens pe marginea acestui adevăr. Ce înseamnă drepturile omului? Sunt prea egoiști sau suntem uh, lipsiți de onestitate? Sau poate nu iubim viața suficient de mult? Dacă ne închipuim că putem merge înainte, ignorând concepte cum ar fi echitatea și justiția, ne, ne mințim pe noi înșine și ajungem să credem că haosul e acceptabil și putem spune, a, lasă să ardă toată lumea și să ardă și visurile noastre și speranțele noastre. Nu, ar trebui să credem în valori pe care le putem identifica cu toții, spre care cu toții putem aspira recunoașterea adevărului, înțelegerea științei, apreciere pentru sine, respect pentru viață, încredere în societate. Dacă vrem asta, trebuie să eliminăm obstacole din calea înțelegerii acestor lucrurilor, să sprijinim o definiție fundamentală a umanității și să spunem că viața umană și alte vieți, viața altor creaturi, sunt importante și există într-o interdependență simbiotică să credem în noi înșine, să credem în alții, să credem în puterea oamenilor de a face bine, să recunoaștem valoarea vieții. Pe aceasta se bazează recunoașterea valorilor și eforturile umane. Vă mulțumesc! Grazie, Șeșe, per l'intervento che ha fatto. Adesso diamo la parola a, ai deputati. Deschidem acum dezbaterile. Și o să dau cuvântul membrilor Parlamentului. În primul rând, doamna Erika Beno din România. Bună ziua! Mă bucur să fiu azi aici. Când vorbim despre drepturile omului, este important să ținem cont de componentele esențiale ale acestor drepturi. Uniunea Europeană însă are probleme în uh, uh, respectarea drepturilor minorităților naționale și minoritatea maghiară în România este una dintre ele. Comunitatea noastră uh, suferă din cauza lipsei accesului la educație și din cauza faptului că instituțiile statului sunt conduse în mod covârșitor de către reprezentanții ai majorității. deși uh, aceștia își aduc o contribuție substanțială la bunăstarea și creșterea economică a Uniunii Europene. Există încă discrepanțe între diversele comunități și credem că politicile europene ar trebui să pună accentul mai mult pe drepturile minorităților și pe realitățile cu care aceștia se confruntă. standardele europene în ceea ce privește statutul minorităților este necesar și credem că Uniunea Europeană va trebui să se gândească și la aceste standarde pentru că ar trebui să protejeze diversitatea pe care o reprezintă minoritățile etnice și uh, valorile pe care le promovează. Grazie. Angela Guerra. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Cumprimento muito particularmente o nosso... Mulțumesc, bună ziua tuturor. Trabalho. Eh, mulțumesc foarte mult. <clears throat> Vă mulțumesc pentru activitatea desfășurată. pentru că a, a ajutat ca multe din țările noastre să avanseze în aplicarea drepturilor omului. În Portugalia facem progrese în acest domeniu și în același timp ajutăm și alte țări în domeniul cooperării bilaterale, în uh, zona lusofonă și la nivel multilateral. Punem în aplicare agenda Uniunii Europene în acest domeniu. Ne concentrăm mai ales în domeniul sănătății, pentru care are extrem de multă importanță mai ales când vorbim de sănătatea reproducerii și de sănătatea sexuală. Am fost cu o delegație din țările europene și africane la un eveniment promovat de forumul parlamentar în Ruanda. Realitățile sunt extrem de diferite de la o țară la alta. Este foarte clar și uh, acest lucru se accentuează, dar toată lumea se refera la implicarea și aplicarea acestor obiective în ce privește drepturile omului. Era vorba de dreptul de a asigura îngrijirile sanitare de bază, mai ales în ce privește fertilitatea, iar politicile de natalitate atât de importante pentru statele europene reprezentau o problemă. Se vorbește foarte mult despre acest lucru, trebuie să existe mult mai multă educație la nivel național, în sensul civilizației de care vorbim. Sunt foarte multe greutăți financiare și economice în multe din aceste țări Ministerele Sănătății uh, au bugete care prevăd niște sume insuficiente. Vreau să pun o întrebare în această dezbatere. Care credeți că este garantarea acestor drepturi fundamentale pusă în pericol de greutățile financiare și aveți uh, sfaturi pentru statele care sunt prezentate, prezente aici. Agenda migrației vorbește și ea despre sănătate și trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Credeți că în anumite cazuri aceste obiective pot să fie antagonice și cum putem rezolva această antagonism? Thank you very much for your statement. Mulțumesc foarte mult pentru acest, uh, această declarație și vreau să vă mulțumesc că vă folosiți uh, arta și gândirea politică pentru a vă implica în uh, critica și încercarea de a îmbunătăți politicile Uniunii Europene, pentru că noi, statele membre și organizațiile, am uh, uh, eșuat lamentabil în încercarea de a uh, proteja refugiații care ajung la frontierele noastre. Deci, pe scurt, vreau să vă mulțumesc. În al doilea rând, v-ați referit la conceptul da, drepturilor omului. Ați spus că asta înseamnă să fii liber de teamă, de teamă de guverne, de exemplu, dar și liber de sărăcie. Și cred că asta este esența intenția din spatele redactării a Declarației Universale a Drepturilor Omului. Ea a fost integrată în strategia europeană pentru drepturile omului și cred că nu trebuie să o scriem, să o rescriem din nou, ci trebuie să o punem în aplicare și să o respectăm ca lumea. Dacă ne uităm la planul de acțiune al Uniunii Europene, veți vedea că e nevoie Uh, de ambele. Nu se poate duce o viață demnă fără să fii liber de teamă și liber de sărăcie în același timp. Cred că Uniunea Europeană face multe lucruri bune în promovarea acestui concept, în promovarea acestei retorici care spune că drepturile civice și politice sunt mai importante decât altele. Sper că Uniunea Europeană va continua și la nivel internațional uh, și la ONU să promoveze conceptele ce țin de drepturile omului, dar uh, numai în condițiile în care drepturile colective și drepturile individuale sunt respectate în același timp. Da, mulțumesc și eu doamnei, uh, domnului uh, Ai Weiwei pentru prezența sa alături de noi astăzi. Uh. Este un semnal foarte puternic în legătură cu rolul și rol foarte important pe care îl joacă Parlamentul European și instituțiile europene, nu numai prin acordarea premiului Saharov Uh, înainte de premiul Nobel pentru pace. Suntem aici într-o dezbatere într-o, între Parlamentul Național și Parlamentele Naționale și putem schimba foarte multe experiențe din Parlamentul uh, bruxelez um, francofon, uh, pot să vă dau un exemplu pozitiv în legătură cu rezoluția care se referă la necriminalizarea solidarității cetățenești în legătură cu politicile migratorii pozitive și durabile care a fost uh, declarație inspirată de pactul uh, uh, pentru migrație de la Marrakesh, pe care un, foarte multe state membre deja au spus că nu îl vor semna, deși are caracter obligatoriu. În Belgia există o mare parte a majorității, inclusiv primul ministru și alți miniștri la, ai Guvernului Central au refuzat să semneze acest pact și vreau să vin în fața dumneavoastră pentru a vă informa că vom organiza la Bruxelles mai multe adunări săptămâna care urmează și vom organiza un coloc Um, pe această temă, fiindcă este unul dintre exemplele în care drepturile omului nu sunt evident respectate, pentru că președintele Consiliului de Ministri a refuzat să-și uh, asume angajamentele asumate prin uh, pactul de la Marrakech. Și suntem în situația în care avem uh, aici la Bruxelles mai mult de 80 de uh, refugiați din uh, uh, Burundi și din regiunile învecinate pentru a discuta despre situația uh, din regiune și despre ancheta lansată de Curtea Penală Internațională. Uh, deci vă invit să vă interesați uh, de această inițiativă și vă mulțumesc. Merci, onorevole Can. Thank you, Chair. Domnul Can. Mulțumesc, domnule președinte. O să spun și eu câteva cuvinte, domnule Ai Weiwei. Ați inspirat uh, foarte multă lume, sunteți o inspirație pentru foarte multă lume și vreau să uh, vă felicit pentru privirea obiectivă asupra situației drepturilor omului. Dar o să vă întreb și eu ce se întâmplă cu minoritățile uh, din China, precum uh, tibetanii. Puteți face multe prin artă pentru a inspira lumea, dar de obicei politicienii sunt cei care iau decizii pentru uh, statele lor. Sigur, arta este minunată, e puternică, dar cum puteți dumneavoastră transmite un mesaj de inspirație pentru politicienii din alte părți ale lumii, din alte parlamente, ce puteți face și care este nivelul dumneavoastră de angajament în prezent în raport cu politicieni și parlamente din alte țări. Stamaiaki. Stamaiaki, spune domnul președinte. Mulțumesc. În contextul conferinței um, din septembrie 2015 la ONU, unde s-a adoptat agenda pentru 2030 um, și obiectivele durabile ale mileniului, s-a Um, militat pentru o uh, schimbare de abordare în ceea ce privește obiectivele noastre, pentru a ține cont de um, pilonii economic, social, uh, de mediu și așa mai departe. Deci, um, de atunci uh, până acum, în Grecia au existat mai multe inițiative și o să enumăr câteva dintre ele. Avem uh, inițiativa privind uh, educația uh, în privința moștenirii globale, un plan de acțiune pentru tineret care să contribuie la protejarea acestui grup, grup vulnerabil. Pentru prima dată, copiii sunt considerați tineri cetățeni și nu dependenți de părinții lor. În, uh, în cadrul acestui program vom pune accentul pe tratamentul legal, pe combaterea sărăciei, pe educație, egalitatea sexelor, orașe durabile și o societate echitabilă. Credem că este un pas foarte important pentru protejarea drepturilor fundamentale în cadrul um, existent. Aceasta este o, și o decizie conducerii um, agențiilor de ocupare a forței de muncă din țara noastră, care se ocupă de protecția celor care se află în situație temporară de șomaj. Angajăm emigranții care locuiesc acum în condiții speciale și uh, angajăm tineri, angajăm uh, femei care sunt uh, expuse violenței, angajăm tinerii care nu au acces la locuri de muncă, fiind prea tineri care nu frecventează instituțiile de învățământ, aceștia pot uh, să solicite asistență pentru educație și uh, muncă. Doamna O'Sullivan, mulțumesc pentru discursul foarte inspirațional de mai devreme și mă mulțumesc că a pus accentul pe rolul artei fie că e vorba de cinematograf, muzică sau altă formă artistică. În contribuția mea de astăzi m-am referit la lipsa coerenței politicilor um, pe care le punem în aplicare și am spus că Europa este unul dintre donatorii majori de sprijin, dar pe de altă parte este și un uh, producător de arme important Mă bucur că ați adus în discuție comerțul de arme, pentru că nimeni altcineva n-a făcut-o înaintea noastră. Se discută despre migrație, dar uh, nu se gândește nimeni cum se poate combate acest fenomen prin intermediul unei agende de securitizare. Știm că există astfel de agende pentru unele state precum uh, Libia. În legătură cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului, trebuie ca acestea să fie însoțite de măsuri eficiente, de educație. Nu e suficient să ducem copiii la școală, trebuie să le oferim un, o educație de calitate. Mulțumim. Doamna Bauză. Și eu vreau să vă mulțumesc uh, pentru inițiativele pe care le promovați în toată lumea pentru, în sprijinul drepturilor omului. Ați făcut uh, trimitere la importanța ecologiei, a păstrării unui mediu propice pentru viață. Și aș vrea să vă întreb ce contribuție poate aduce arta, ce pot face artiștii pentru protejarea drepturilor omului și pentru dezvoltarea domeniului drepturilor omului vorbeați și despre inteligența artificială, despre progrese tehnologice. Ce părere aveți despre uh, evoluția drepturilor omului în domeniul digital? Yes, my question is rather similar way, but look, the film... Domnul Henkel, da, am și o întrebare oarecum apropiată. Uh, știm că directorii, actorii, artiștii, adesea se implică în dezbateri politice și foarte mulți dintre ei uh, vorbesc despre um, drepturile omului, dar artiștii nu prea. De exemplu, Damien Hirst n-a fost auzit vorbind despre drepturile omului. Care ar fi motivul, după părerea dumneavoastră? Thank you. 7-8 minute per rispondere. Prego. Aveți șapte-opt minute să răspundeți. Am uh, auzit acum <coughs> uh, uh, problema referitoare la drepturile copiilor, ale femeilor și ale minorităților. Trebuie să înțelegem că aceste componente ale societății noastre sunt partea viitorului nostru fără drepturile copiilor, ale femeilor, fără minorități, fără drepturile lor, cum ar fi tibetanii și uigurii și protecția drepturilor lor, dezbaterea noastră despre drepturile omului nu este completă și nu ne putem uh, pune în aplicare obiectivele. Firește, prin legislație și la nivel judiciar și la nivelul politicii, și la nivel guvernamental trebuie să îmbunătățim uh, situația și să o schimbăm. Foarte multe guverne fac schimbări ca urmare a presiunii exercitate de alte guverne. Iar presiunea aceasta poate să fie de diverse feluri, de, poate fi presiune economică sau o presiune de alt fel. Iar prin vocea acestei presiuni, statele se schimbă. Foarte rar schimbările astea se produc în mod natural. Și mai vreau să spun ceva. De ce este arta un domeniu care poate să promoveze drepturile omului? Pentru că în momentul în care trăiești într-o societate săracă, atunci sentimentele oamenilor Uh, uh, reies foarte bine. Oamenii vor să-i trateze pe alți oameni bine. Este ceva ce se vede în fiecare societate. Este comun, un sentiment comun fiecarei societăți, dar doar arta este cea care poate să găsească acest element comun în toate societățile. În zona politică, în zona economică, sunt multe motive ca să se ignore uh, elementul cel mai uh, de bază al uh, omului și anume capacitatea de a simți și capacitatea de a avea o concepție estetică. Și iar acest lucru este de cele mai multe ori legat de principiile noastre etice. Deci arta îi poate ajuta pe oameni să găsească adevărul de bază din viața lor. Adevărul fundamental. Iar arta uh, ne arată care sunt posibilitățile de a descoperi sentimentele noastre cele mai uh, ascunse, emoțiile noastre cele mai ascunse, iar politica nu poate să facă acest lucru. De ce sunt atât de mulți artiști care nu vorbesc despre drepturile omului? Cred că sunt diverse motive. Un motiv ar fi educația. Educația de foarte multe ori separă politica de domeniul artistic și consideră că politica nu este compatibilă cu domeniul artistic. Sau că politica e legată de corupție și că e greșită. Cultura și politica sunt întotdeauna legate într-o manieră intimă de toate aceste aspecte. Deci un bun artist trebuie să se concentreze asupra aspectelor sociale și asupra societății, situației și emoțiilor oamenilor din diverse societăți. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! putem să conchidem cu aceste cuvinte extrem de importante care au fost exprimate de domnul Ai Weiwei, aș dori să mulțumesc tuturor musafirilor noștri și tuturor membrilor grupului de lucru care au participat la reuniunea de astăzi și care ne-au împărtășit uh, experiențele lor și gândurile lor Sper că a fost o dimineață specială pentru toată una europarlamentar și parlamentar național cele trei grupuri de discuții au avut un element comun care a încercat să identifice modul în care Uniunea Europeană și statele membre încearcă să facă pași înainte eficienți pentru a proteja drepturile individuale, drepturile omului mai ales în domeniul politicii externe. Am uh, recunoscut uh, că trebuie să, că am făcut multe lucruri în domeniul acesta. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere. În această dimineață vreau de asemenea să vă invit pe toți să participați la evenimentul la nivel înalt care sărbătorește ceaza 70-a aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului, care uh, începe astăzi la ora 14.30 în sala de plen, în hemiciclu. Un element de interes, uh, prânzul pentru musafirii noștri, uh, are loc la restaurantul uh, europarlamentarilor Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră și vă urez o după amiază plăcută. Mulțumesc!